Good morning, everybody. Welcome uh, to our uh, meeting of. Uh... Bună dimineața tuturor. Bun venit la reuniunea noastră de astăzi. Întâi, în ceea ce privește ordinea de zi, aș vrea să vă spun că uh, votul privind raportul Dalton privind uh, modernizarea regulilor UE uh, privind uh, consumatorii se amână pentru 6 decembrie. De asemenea, votul privind mandatul pentru deschiderea negocierilor interinstituționale în ceea ce privește codul VAMAL al UE a fost inclus. Dacă nu mai sunt alte observații și nu văd să fie cazul, putem considera ordinea de zi adoptată. Întâi, în ce privește anunțurile. După cum știți, reuniunea este transmisă pe internet, este și un e-meeting. Avem nou uh, număr al newsletterului IMCO. Iar apoi, uh, conferința inter interparlamentară Empowering Parliament and inform, enforcing citizens' rights in the implementation and application of Union law. Aceasta va avea loc pe 27 noiembrie. Conferința va fi organizată de comisiile PETI și jurii de parlamente naționale, dar și de serviciul juridic în cooperare cu rețeaua europeană a uh, mediatorilor europeni uh, a mediatorilor. De asemenea, uh, în, în special un program, uh, un element din program uh, se referă la transpunerea implementării regulamentului privind drepturile pasagerilor aerieni. Ar putea fi, acest punct ar putea fi foarte interesant pentru membrii IMCO. Puteți găsi dosarul, um, programul în dosarul um, pentru această reuniune. Adoptarea proceselor verbale din 5 uh, noiembrie, le sunt considerate adoptate dacă nu există obiecții, nu văd nicio obiecție, deci putem să le adoptăm. Putem uh, începe cu primul uh, punct, ce anume raportări de la mm, negocierile interinstituționale. Întâi, în ceea ce privește um, cererile de accesibilitate, Morten Lockegaard este raportor, îl avem în sală, ai cuvântul. Mulțumesc! Mă bucură să pot informa Comisia că echipa de negociere a reușit să ajungă la un acord cu Consiliul la ultimul trialog pe 8 noiembrie. Nu a fost ușor, vă asigur. Am avut niște lupte grele de dus. Uh, a fost uh, foarte greu să apărăm uh, mandatul Parlamentului și putem fi uh, mulțumiți și mândri de rezultat. Avem acum un cadru legislativ care va schimba viața a aproximativ 80 de milioane de europeni și va face foarte multe lucruri să fie accesibile. De exemplu, eliberarea de bilete, automate, smartphone-uri, tablete, servicii, electro, servicii online uh, și așa mai departe, multe altele. Cred că este un foarte mare pas înainte. Cred că există mai multe motive să fim uh, mulțumiți uh, din punctul de vedere al Parlamentului. Am reușit să eliminăm povara de pe umerii micro-întreprinderilor, Uh, uh, să uh, vom acorda um, instrumente și orientări pentru micro-întreprinderi, astfel încât să poată mai ușor să respecte legislația. Achizițiile publice sunt menținute în domeniul de aplicare, um, în ceea ce privește um, produsele și serviciile acoperite de acest document. În ceea ce privește celelalte um, bunuri și servicii, ele vor trebui să aibă un certificat de conformitate cu celelalte prevederi. În ceea ce privește mediul uh, construit, deci clădirile um, și nu numai, um, nu am putut obține mai mult. Am inclus uh, transportul urban într-un regim mai uh, puțin strict și am inclus serviciile de apel de urgență 112, care acum va fi accesibil. Statele membre care au un sistem de părți terțe vor putea să-l uh, folosească și vor, astfel încât toată lumea să poată folosi protocoalele internet. Um, con dacă am fi insistat pe alte puncte, uh, cred că am fi pierdut tot dosarul. Era clar de la început că um, Consiliul va respinge orice elemente obligatorii privind um, mediul construit. Tocmai de aceea uh, am uh, insistat pe a obține câteva elemente voluntare. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să mă contactați în ceea ce privește rezultatele obținute până acum. Mulțumim, Morten, și felicitări pentru acest rezultat. Următorul punct ar trebui să fie uh, raportarea de la trialog privind uh, furnizarea de con uh, conținut digital, dar nu îl văd pe niciun, nu văd pe niciunul dintre raportori în sală. Asta înseamnă că continuăm cu următorul. Este uh, raportar, um, prezentarea rezultatelor trialogurilor privind procedura de notificare, dar nu îl văd pe domnul Prieto. Mâine vom discuta despre asta, de fapt. Iar acum avem uh, dosarul privind uh, produsele fertilizante. Deci, Lara, vei Lara Comi va vorbi în numele domnului uh, Țorcanu. I have uh, the report of Dalton and uh... Am o prezentare din partea domnului Dalton și din, din partea colegei Arimon. Nu, spune președinta, vorbim despre produsele fertilizante doamna Comi, dar nu, nu am primit nimic pentru asta. Am să vă spun eu ceva despre asta, pentru că am fost prezentă ieri. Am uh, reușit să ajungem la un acord. A fost un dosar foarte dificil. Două comisii implicate, atât Envi cât și uh, IMCO, competență partajată pe anumite puncte Uh, am uh, reușit uh, să facem să fie mai ușor pentru producătorii de uh, produse fertilizante organice să le vândă în Uniunea Europeană. Vor fi mai, mai multe opțiuni pentru fermieri, un, redu- un risc redus de sănătate pentru consumatori și o limită pentru cadmiu de 60 de miligrame care se va aplica la 3 ani după intrarea în vigoare a noilor reguli Um, am ajuns la acest acord cu președinția austriacă. Deci cred că cât se poate de curând se va vota în plen. Apoi următorul uh, dosar este cel privind o mai bună aplicare și modernizare a, a uh, regulilor de protecție a consumatorului. Dan Dalton este raportor. Lara, la acest punct uh, aveați notele domnului Dalton? Sau dumneavoastră veți uh, vorbi în numele lui Pascal Arimon? La acest dosar. Doamna președinte, nu-l văd pe Dan Dalton în sală. A, de-abia, tocmai uh, intră în uh, sală. Dan, tocmai începeam cu punctul tău de pe ordinea de zi. În momentul în care te-ai așezat, poți să începi imediat cu prezentarea privind amendamentele de compromis. Thank you, Chair, and uh, sorry I'm slightly late. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că am o puțină întârziere. Cred că progresăm uh, foarte bine la amendamentele de uh, uh, compromis privind pachetul Omnibus. Avem compromisuri care acoperă majoritatea propunerii acum, însă în calitate de raportor cred că este treaba mea să obțin o majoritate cât mai largă, astfel încât majoritatea grupurilor să susțină majoritatea, dacă nu toate compromisurile. Mm, am senzația că mm, întotdeauna cred că mm, uh, suntem mai puternici ca Uh, Parlament dacă suntem sprijiniți de o majoritate cât mai mare. În ceea ce privește amendamentele, avem un acord uh, în această comisie că nu putem submina drepturile consumatorilor. Uh, compromisurile tocmai asta reflectă faptul că nu vrem să fie subminate drepturile consumatorilor, vrem să protejăm drepturile existente. O, o astfel de propunere ar transmite un semnal negativ și ar submina încrederea în uh, comerț, uh, inclusiv în comerțul online. Bineînțeles, uh, încrederea în comerțul electronic este garantată de uh, posibilitatea de a beneficia de protecția consumatorului. Cred că am ajuns un compromis bun la interdicția de vânzare a anumitor bunuri. După ce am discutat, am restrâns domeniul de aplicare a unor um, prevederi, um, solicitând statelor membre um, să nu ia măsuri care să fragmenteze piața, se recunoaște că sunt multe um, posibilități și există posibilitatea de a crea locuri de muncă. De asemenea, uh, am crescut posibilitatea de sancțiuni pentru, da, în cazul în care companiile uh, au uh, încălcări repetate. De asemenea, facem apel la statele membre să folosească bun, um, fondurile din uh, amenzi pentru a îmbunătăți accesul la căi de atac pentru consumatori și dacă se fac, există daune la adresa mediului sau a interesului uh, public. A, uh, deci pentru mine este foarte important ca amenziile să nu dispară în bugetul general, ci pur și simplu să fie folosite pentru a remedia uh, dauna pentru care au fost date aceste am, am, uh, amenzi. Astfel, consumatorii văd beneficii. În ceea ce privește piețele online și transparența, am făcut progrese, dar nu am uh, finalizat încă com, uh, compromisurile. Comentariile inițiale de la grupuri sunt pozitive, dar mai avem mult de lucru. De asemenea, uh, Vă pot spune că vom avea un text bun privind uh, re, um, evaluările online, uh, ceea ce va încuraja companiile care beneficiază de astfel de evaluări. De asemenea, um, consumatorii vor um, și cei care participă la, anumit, la piețe online pot avea încredere că acestea sunt obiective. Acum punctul principal, uh, și anume dubla utilizare a produselor. Cu toții ne dăm seama că atunci când se încalcă prevederile privind dubla utilizare, um, um, nu este vorba de dubla utilizare, este vorba de dubla calitate a uh, produselor um, în funcție de teritorii. Împreună cu serviciul juridic și cu uh, personalul nostru tehnic încercăm să abordăm această problemă, dar încă n-am reușit să ajungem la un rezultat uh, suficient de bun. Mai trebuie să lucrăm puțin. Ce ne dorim uh, este să interzicem dubla calitatea produselor în, într-un mod care să fie fezabil din punct de vedere juridic. Deci, în momentul de față, mai trebuie să lucrăm puțin. Tocmai de aceea propun să nu votăm mâine acest punct, ci să petrecem un pic mai mult timp uh, încercând să obținem uh, compromisuri bune, mai ales în ceea ce privește dubla calitate uh, a produselor. Cred că dacă um, vrem să mergem cu o poziție puternică în fața Consiliului, trebuie să ne sprijine Comisia cu o majoritate cât mai largă, pentru că altfel orice am adopta nu vom putea să obținem în negocieri. Mulțumesc, aștept uh, comentarii din partea raportorilor din umbră în cazul în care sunt. Mulțumesc foarte mult, după cum ați spus, uh, voi da raportorilor din umbră cuvântul. Pentru PP este Pascal Arimon, dar uh, Lara Com îl va reprezenta. Eh, solo in questa occasione, solo per... Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Îl înlocuiesc pe colegul Pascal astăzi. Voi citi nota sa privind amendamentele de compromis. Din cauza unei schimbări de ultim moment, nu poate fi Pascal nu poate fi uh, prezent astăzi. Îi mulțumește lui Dan Dalton și raportorilor din, um din umbră pentru munca depusă. Domnul Arimon va, se va referi la câteva elemente ale acestui raport. Întâi, vânzările din ușă în ușă. PP-ul este sceptic în acest sens. Trebuie să ne asigurăm că companiile care fac vânzare directă sau din ușă în ușă, care fac asta transfrontalier, nu trebuie să fie dezavantajate. Iar um, vânzarea din ușă în ușă trebuie să rămână posibilă și în zonele rurale. Există cazuri problematice în vânzarea de la ușă la ușă. La punctul 25, anexa 1, sunt menționate. Nu considerăm neapărat că este nevoie să legiferăm aici, însă respectăm execuția comercială. PPU-ul ar putea să sprijine o legislație mai puternică aici. Punctul 2, calitatea duală. Pascal Arimon este de părere că cea mai bună cale de a aborda cazuri nejustificată este articolul 6.2.c din EUCDP, uh, punctul referitor la fraudă. Putem să ne asigurăm că se face o uh, analiză de la caz la caz care să facă o diferență între cazurile justificate și cazurile nejustificate. Cazuri justificate, de exemplu, preferințele uh, regionale sau legislația națională pot interveni. În acest context, Pascal se ref- dorește să se refere la raportul uh, de, din inițiativă privind calitatea duală, care se referă la cazuri de uh, calita- calitate duală nejustificată, anexa 1.34, aici ar trebui inclus. Acest raport recunoaște că uh, pot exista diferențe în uh, compoziția unui produs. La punctul 16 uh, din raportul și la Nova este prevăzut acest lucru. Acesta ar trebui să fie uh, baza poziției noastre privind dubla calitate. În concluzie, în ceea ce privește sancțiunile, PPE-ul vrea să se asigure că statele membre care au un uh, sistem funcțional pot să-l mențină. Impunerea unui sistem uh, ar crea duble structuri care trebuie evitate. Vă mulțumesc. Acestea sunt sugestiile colegului meu. Thank you. And then for the SND we have... Uh, mulțumesc, doamna Gebhardt, în numele SND. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că la acest uh, dosar am făcut uh, progrese, deja am uh, elaborat multe amendamente de compromis și doresc să-i mulțumesc raportorului, domnului Dalton, pentru buna cooperare. <clears throat> Există un punct însă unde, la care opiniile noastre sunt foarte diferite, și anume abordarea produselor cu de calitate diferită um, care sunt oferite în diferite state membre. Aș spune că propunerea de compromis a raportorului um, la acest punct pentru noi socialdemocrații este pur și simplu inacceptabilă. El recunoaște că există aceste, această calitate diferită în funcție de uh, uh, țări uneori și că ar trebui să uh, menționăm asta, și că ar trebui să interzicem asta, însă sunt prevăzute atâtea uh, derogări și excepții încât practic uh, se diluează această interdicție. Nu putem uh, accepta asta și uh, trebuie să mai uh, lucrăm pentru a se ajunge la un sprijin din partea grupului nostru. Mulțumesc, chiar acum în numele al de domnul Selimovici, dar nu îl văd. Continuăm cu Giulia Reda de la Versi. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea extraordinară de până acum. Cred că ne apropiem de un compromis pe marginea majorității chestiunilor importante. Voi începe imediat cu chestiunea cea mai eh, dificilă, calitatea dublă a produselor. Cred că este un pas bun cel propus de raportor, să includem în anexe acest lucru, dar ne temem că redactarea aleasă trebuie uh, are nevoie de multă apreciere, o marjă de apreciere foarte largă de la caz la caz, pentru că nu se aleniază la faptul că introducem această practică în anexă. Ne îngrijorează faptul că orice trimitere la gustul consumatorului ar putea să facă această prevedere uh, caducă sau uh, să nu funcționeze în practică. Pentru că e un criteriu foarte subiectiv. Și de aceea, în raportul din proprie inițiativă, am recunoscut faptul că acest gen de criteriu este deschis uh, folosirii abuzive. Și este important să accentuăm ideea că dubla calitate a produselor nu se referă la interzicerea anumitor produse de pe piață, ci uh, interzice înșelarea consumatorului. Așa că atâta vreme cât e clar pentru un consumator ce cumpără, atunci se poate vinde orice care se conformează cu legislația europeană. Pentru noi este important acolo când sunt prezentate produse diferite ca și când ar fi identice. Consumatorii sunt înșelați că ei cumpără același lucru, dar de fapt nu e așa, deci asta este o practică neloială. Putem deci uh, îmbunătăți redactarea astfel încât să reflecte această situație și cred că vom avea în felul ăsta o poziție de negociere foarte solidă cu Consiliu. În ce privește sancțiunile, este foarte important să încercăm o abordare de armonizare minimă, ținând cont de că dacă ne comparăm cu cele 4% propuse uh, în text, sunt țări care merg dincolo de 4% și nu dorim să reducem amenziile maximă care deja există. Așa încât credem că discuțiile merg în direcția corectă și vom reuși să găsim o soluție bună. De asemenea, considerăm că în ce privește cerința de transparență, s-a făcut deja ceva bun. Dorim ca cerința de transparență să fie puternică pe piață, transparența uh, pentru preț, uh, pentru diversele motive de căutare, uh, trebuie de asemenea să fie importantă în ceea ce privește informațiile oferite. Este o diferență între firmele care încheie contracte cu consumatorii și deci anumite informații nu vor fi puse la dispoziția site-urilor care nu au contracte directe sau relații directe cu comercianții și consumatorii. Dar în măsura în care aceste site-uri au informații, cerința de transparență trebuie să se aplice și în aceste cazuri. Problema rapoartelor făcute de consumatori e binevenite și e bine să ne referim la problema aceasta a revizuirilor sau a rapoartelor false introduse pe site-uri. E important să vedem în ce măsură parametrii aceștia relaționează unul cu celălalt și când vorbim încă o dată de transparență, trebuie să ne asigurăm că legislația existentă deja în statele membre poate să meargă ceva mai departe decât ceea ce convenim noi la nivel european, lucru care trebuie să fie posibil. Deci trebuie să spunem foarte clar că cerințele de transparență sunt minime și nu împiedică statele membre să ia măsuri suplimentare. În cele din urmă, salutăm faptul că există consens la nivelul Parlamentului pentru a elimina propunerea Comisiei privind restricții referitoare la dreptul de retragere. Ne vom ocupa de acest lucru și suntem conviși că vom găsi un compromis larg. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Văd că domnul Selimovici a sosit între timp, așa că domnul Selimovici aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte! Vă rog să-mi permitem în primul rând să-i mulțumesc domnului Dalton și colegilor raportori din umbră care se ocupă de acest dosar sunt două chestiuni care trebuie discutate din perspectiva noastră, dar sunt uh, aspecte cruciale, așa încât trebuie să avem nevoie de timp ca să găsim un acord. În primul rând mă refer la calitatea dublă a produselor. Vreau să spun că n-am auzit niciun grup politic care să spună că nu trebuie să ne ocupăm de această chestiune. Cu toții vrem să ne ocupăm de ea, dar cu toții vrem să ne ocupăm de problema asta în moduri diferite. Din punctul meu de vedere, noi am preferat să menținem propunerea Comisiei și să amendăm să, directiva respectivă astfel încât uh, situația aceasta a practicii a calității duble să devină o situație de practică neloială, să fie de fapt o situație de evaluare de la caz la caz. Majoritatea grupului dorește să amendeze anexa 1 care Uh, ar face ca această prevedere să fie pusă în aplicare de către instanțe. Fără o analiză de la caz la caz, nu știu cum ar funcționa în practică. Până în acest moment, nu sunt convins, n-am fost convins de explicațiile date de colegi. Totuși, Serviciul Juridic al Parlamentului a propus o soluție care poate fi acceptabilă cu condiția discuțiilor interne. Serviciul Juridic propune ca această dublă calitate să fie interzisă dacă nu este justificată de disponibilitatea sau sezonalitatea materiilor prime conform legii naționale strategii voluntare care arată uh, uh, că este un aliment uh, nutritiv, sau a preferințelor generalitate. Nu aș vrea să se elimine nicio parte din acest text. Unele din grupurile politice doresc să folosească o redactare care să spună că dacă stabilesc sau creează faptul că un raport propus de un consumator arată că acel produs nu ne asigură faptul că raportul respectiv chiar reflectă experiența reală a consumatorului. Nu știu cum poate funcționa în practică așa ceva. Cum putem o piață, ca o piață online să se asigure că cineva care face un raport despre un produs pe un site a stat la hotelul respectiv? Știm cu toții că sunt asemenea rapoarte false dar cum putem garanta că cineva care se loghează la un site și face un raport chiar a fost la hotelul respectiv? Nu avem cum să facem acest lucru. În practică e imposibil. Cum putem să uh, arătăm faptul că persoana a fost la restaurant, la restaurantul pentru care face raport? Nu cred. Cred că această metodă este mult prea largă, uh, merge prea departe și nu vom putea să o susținem. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Uh, Denis, ai ceva de spus pentru domnul Șerdeoan? Nu. Atunci o să dau cuvântul domnului, doamnei Senalova. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul și eu am de făcut câteva comentarii privind uh, modificările aduse la aceste practici neloiale privind calitatea dublă a produselor. Salut faptul că uh, raportorul se bazează pe recomandările care au fost pregătite pe marginea acestui subiect, aliniate la poziția Parlamentului European. Noi am dorit să extindem lista neagră a practicilor interzise. Textul final, așa cum l-am văzut eu, îmi creează niște dubii. Evelin l-a menționat deja. Nu sunt de acord cu referința vagă la uh, ajustările geografice sau modificările geografice legitime. Producătorul ar putea să spună că a modificat produsea conform cu gustul regional. Chiar vrem să să le dăm marja necesară să facă acest lucru. Este o referință atât de largă încât este foarte greu de aplicat corect în piața unică în totalitate pentru că nivelul de protecție al consumatorilor în statele membre este diferit. Și refuz clar o asemenea abordare. Dacă cineva e convins că există temeiuri legitime ca producătorul să, să se abată de la rețeta produsului, atunci lucrul acesta trebuie să poată fi verificat de către organismele de supraveghere și consumatorul trebuie să știe care sunt aceste temeiuri. Iată, propun o soluție. În anexă ar trebui să se menționeze faptul că consumatorul trebuie să poată să recunoască aceste diferențe sau uh, tre- trebuie să le vadă așa cum se uh, uh, menționează în considerentul 41 al raportului Parlamentului European. Mai mult decât atât, nu pot să recomand trimiterea la altul forum al uh, protecției consumatorului, considerentul 43, Uh, acest lucru, document a fost uh, pregătit într-o manieră transparentă. Parlamentul European nu a putut să comenteze, deci uh, ne-am face singur rău dacă am menționa acest document în documentul nostru. Mulțumesc! Nicola Danti are cuvântul acum. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să accentuez importanța acestui dosar despre care discutăm în această fază, în procesul legislativ, Parlamentul European se ocupă de o chestiune extrem de importantă care trebuie să trimită un semnal clar consumatorului european. Uh, și apropo de acest cadru juridic sub toate aspectele sale. Îi mulțumesc raportorului. Raportorul a făcut o treabă excelentă, ca de altfel toți colegii. Că propunerea comisiei trimite, după părerea mea, un semnal foarte clar apropo de această directivă referitoare la consumatori uh, și relația lor cu piețele tradiționale și piețele electronice. Piețele electronice, uh, în ceea ce privește distribuția de producție, se lărge, produse se lărgesc din ce în ce mai mult și trebuie să li se acorde consumatorilor aceeași pro- protecție când cumpără de pe aceste piețe. Doamna Senalova a adus în discuție puncte importante ale acestui aspect care au nevoie de voință politică. Iar Parlamentul European a fost de acord cu acest lucru. De fapt, lucrul acesta a fost uh, inclus uh, din discursul privind starea Uniunii al președintelui Comisiei de acum 2 ani. Dacă legiferăm pe un punct uh, ca acesta, trimitem un mesaj politic foarte clar al Parlamentului și al Comisiei. Așa încât cred că raportorul și raportorii din umbră se vor strădui să găsească un compromis corespunzător dar sper că nu vor diminua importanța acestui subiect. Așa cum uh, spunea și doamna Senalova și așa cum spuneau um, mai de ună zi și reprezentanții comisiei. Uh, apreciez propunerea comisiei, mai ales în măsura în care duce la includerea unei clasificări și ar trebui să fie foarte clar când un bun este cumpărat de la un profesionist sau de la un vânzător neprofesionist. De asemenea, aș dori să se includă obligația prin amendamentul 365 de a împiedica Uh, fapt, posibilitatea de a se face pe internet uh, uh, oferte ilegale, mai ales când e vorba de produse contrafăcute. Vânzătorul acela ar trebui să fie răspunzător pentru ce face atunci când vinde un bun contrafăcut printr-o platformă și platforma ar trebui să aibă răspunderea să îl uh, anunțe pe cumpărător că el de fapt achiziționează un bun contrafăcut și să asigure asistență pentru că această practică încalcă drepturile consumatorului. În final vreau să spun că mă preocupă oarecum termenele pentru că e ceva ce am putea, de exemplu, să finalizăm până mâine. Și când l-am auzit pe raportor și raportorii din umbră că s-ar putea să nu ne ridicăm la nivelul așteptărilor și să votăm uh, această propunere peste câteva ore, e foarte important, deci să-i dăm raportorului pe timpul necesar ca să ajungă la o majoritate largă necesară pentru a aproba textul și timpul să întărească textul, mai ales dacă ne gândim și la cele aduse în discuție de mine. Și cred că ar fi o greșeală să amânăm uh, discuția aceasta textului la nesfârșit, pentru că s-ar putea să nu ajungem la niciun fel de acord și textul acesta să nu devină legislație europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum doresc să-i dau cuvântul Comisiei Europene, doamna Galino. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. În primul rând, chestiunile deschise în discuție, dubla calitate, am notat opiniile diferite ale grupurilor și vorbitorilor, Vreau să vă reamintesc motivul comisiei uh, de la baza acestei comisii. Ne ocupăm de problema calității dublice în directiva privind practicile uh, neloiale în articolul 6 și nu în directiva despre care discutăm. Noi considerăm că uh, caracteristicile diferite nu fac ca un produs să fie de calitate inferioară produsele trebuie analizate de la caz la caz, chiar dacă ele au calități diferite apropo de hotărârea pe care o ia consumatorul să cumpere sau să nu cumpere produsul respectiv. Oricare ar fi direcția pe care merge Parlamentul și Comisia dumneavoastră, considerăm că ar trebui să existe posibilitatea de a accepta niște excepții justificate, cum ar fi cele din considerentele propunii noastre. Adică ne, faptul că nu există anumite materii prime sau preferințele consumatorului. În ce privește platformele, Știm care sunt discuțiile permanente privind includerea altor cerințe în ceea ce privește transparență, cum ar fi rapoartele făcute de consumatori, Uh, sunt, le acordăm atenție și vrem să vedem ce, uh, eu știu, uh, avize tehnice ar cere din partea noastră membrii acestei comisii. Amendamentele de compromis ne arată că multe dintre ele merg în direcția a ceea ce a propus Comisia, firește cu excepția dreptului de retragere. Știți că n-a fost niciodată intenția Comisiei să lipsească pe consumator de dreptul de retragere uh, uh, în ceea ce privește vânzările de la distanță, ci să împiedice utilizarea abuzivă în momentul în care uh, bunurile au fost folosite mai mult decât trebuie sau să existe o perioadă de încercare, dacă ele funcționează sau dacă se potrivesc amendamentul acesta de compromis, după părerea noastră, însă nu apare pe neașteptate. Mai sunt amendamente privind sancțiunile, penalitățile, mergem în aceeași direcție cu propunerea Comisiei să întărim punerea în aplicare, executarea. Este foarte clar că în ceea ce privește sumele amenzilor, uh, armonizarea este minimă, iar statele membre care au amenzi mai mari pot continua să facă acest lucru ca să nu facă un pas înapoi în ceea ce privește protecția consumatorilor. Și în cele din urmă vreau să-i mulțumesc raportorilor, raportorilor din umbră și altor membri ai uh, comisiei dumneavoastră pentru că s-au ocupat foarte repede de acest uh, dosar uh, amânarea votării amendamentelor nu va submina adoptarea rapidă Sperăm că această propunere se va adopta înainte de alegerile parlamentare de anul viitor. Uh, trebuie să facem pași înainte frumos, după discuții substanțiale pe marginea diverselor aspecte ale acestui dosar. Președinția austriacă s-a angajat ca în decembrie, când ne vom întâlni din nou în cadrul grupului de lucru, să prezinte o propunere de redactare în sensul compromisului, deci o propunere revizuită. Deci sperăm că activitatea Parlamentului va continua să meargă pe acest uh, orar foarte ambițios. Mulțumesc foarte mult. Domnul Țurcanu, doriți să interveniți pe marginea acestui punct? Președinte, um, mă preocupă foarte mult acest dosar. Vin din România, o țară care a fost afectată de așa ceva și ar trebui să intervină odată colegii, dar uh, ascultând ce spune Comisia, am luat decizia de a interveni. Um, ceea ce cere Comisia să fie permis, de fapt, este dublu standard. Nu putem să acceptăm ca un produs cu o anumită rețetă, care își capătă oarecare notorietate, uh, ca noi să lăsăm uh, să fie înlocuite ingredientele principale. Este E inacceptat să, să acceptăm că se bazează pe percepția gustativă a anumitor consumatori sau că rețetele sunt ajustate în funcție de puterea de cumpărare a anumitor consumatori. Dragi colegi, dragă comisie, haideți să fim extrem de vehemenți și să depunem toate eforturile ca acest fenomen să stopeze în cel mai scurt timp, pentru că suntem egali și nu ar trebui să fie o viziune dublă, pentru că cea mai mică ezitare din partea noastră permite firmelor să jongleze prin legislație așa cum doresc ei. Și referitor la sancționare, eu cred că ar trebui să fie foarte aspre și dacă acest fenomen se repetă, ar trebui să ducă până la suspendarea activității pe cel puțin o perioadă de șase luni de zile, indiferent cum se cheamă acel brand. Vă mulțumesc! Thank you. And then... Mulțumesc foarte mult. Dan Dalton, raportorul, are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc colegilor pentru intervenții. Cred că se vede foarte clar că suntem, uh, lucrăm în armonie Uh, pe marginea acestui dosar. Avem o relație foarte bună între cei care lucrează la acest uh, dosar. Vreau să mă refer doar la câteva chestiuni. În primul rând vreau să mulțumesc uh, comisiei. Am colaborat bine cu comisia până acum, a fost utilă, ne-a ajutat dar evident nu suntem de acord apropo de dreptul de retragere. Acolo există un echilibru. S-ar putea să fie consumatori care nu sunt de încredere, dar sunt și firme în care nu avem încredere și n-ar trebui să deplasăm echilibru în favoarea firmelor și nu în favoarea consumatorului. Și mai am câteva chestiuni. Uh, vânzarea din ușă în ușă care a fost menționată de PPE. Cred că aici propunerea e bună și, de fapt, propunerea din fața noastră uh, vine de la PPE, ne-a prezentat un text cu care am fost de acord și este textul pe care îl avem pe masă. Nu știu de ce PPE-ul își mai face problemă, pentru că realmente este textul PPE-ului. Iar în ce privește rapoartele făcute de consumatori, Este evident o chestiune care ne provoacă. Oamenii pot să aibă, trebuie să aibă posibilitatea să uh, facă asemenea rapoarte lebede, dar trebuie să ne gândim uh, că beneficiul acestor rapoarte este din cât sunt ele de multe, dar avem un compromis, dar nu ne garantează că firma trebuie să dovedească că persoana a folosit serviciul respectiv, dar trebuie să facă cele mai mari eforturi ca să ne dovedească. În cazul Amazonului, eh, rapoartele lor se bazează pe faptul că cineva a cumpărat de la ei uh, un produs, dar la TripAdvisor nu e așa, nu ți se cere o dovadă că ai stat la hotelul respectiv. Încercăm să ajungem la un compromis care să se refere și la problema rapoartelor false, dar va reduce clar numărul de rapoarte, ceea ce subminează beneficiul acestor rapoarte pentru consumatori. Deci credem că suntem pe calitatea bună. Acum, dubla calitate avem două abordări diferite de apropo, dar cum spunea și doamna Senalova, trebuie de făcut ceva apropo de dubla calitate. Iar abordarea pe care am luat-o eu în compromis este să plec de la raportul Senalova, cu care am fost cu toții de acord. A fost un compromis larg între comisii și face exact ce spunea doamna Senalova partea referitoare la preferințele consumatorului. Uh, firma nu poate să spună neapărat că e doar preferința consumatorilor. Firma trebuie să dovedească acest lucru. Nu poate doar să spună, trebuie să dovedească esențial că este realmente situația asta, că este preferința consumatorului. Asta spunea și doamna Senalova în raportul domniei sale. Și de aici vine compromisul. Dacă mergem mai departe decât atât, nu o să ajungem la un compromis niciodată. E foarte simplu și trebuie să recunoaștem că ne apropiem de chestiunea asta cu multă atenție. Nu vrem să divizăm piața internă. Iar în, în cazul menționat de domnul Țurcanu, s-ar putea să Uh, obligăm toată Europa să cumpere produse de calitate scăzută. Dacă avem un produs de calitate înaltă și un produs de calitate scăzută, uh, atunci uh, interzicem unul dintre ele și majoritatea firmelor să aleagă produsul de calitate scăzută și o să dă vina pe Europa, că Europa e obligată așa. Vin dintr-o țară în care lumea dă vina pe Europa pentru multe lucruri și n-am vrea ca să dispară de pe piață produsele care le plac atac și să uh, firmele respective să dea vina pe Europa. Nu vrem să se termine lucrurile în felul acesta. E o chestiune delicată. Suntem cu toții de acord că trebuie să facem ceva în acest sens, dar de asemenea trebuie să ajungem la un compromis susținut în general de comisia noastră, pentru că altfel ajungem la Consiliu și nu avem nicio putere de negociere acolo. Asta încerc eu să fac acum. N-am ajuns acolo, este clar, din diferitele intervenții de astăzi, că nu avem consens din acest motiv nu putem să votăm dosarul acesta săptămâna aceasta și vă rog să ne acordați mai mult timp ca să ajungem la un compromis care să se bucure de majoritatea comisiei. Este foarte important să facem acest lucru. Mulțumesc! Și cu asta vă dau cuvântul doamnei președinte. Uh, Mulțumesc, Dan. După cum ai spus, în această seară avem ședința coordonatorilor unde propunem să fie un vot în 6 decembrie, ceea ce vă dă ceva timp suplimentar pentru a avea discuția și pentru a ajunge la o majoritate largă în legătură cu dosarul. Putem închide acest punct de pe ordinea de zi. Acum ar trebui să trecem la raportul cu privire la întârzierile în efectuarea plăților. În mod excepțional, pentru că altfel agenda n-ar mai fi fezabilă. Aș vrea să-i dau cuvântul, cuvântul domnului Țurcanu timp de două minute pentru a ne raporta cu privire la negocierile interinstituționale cu privire la fertilizante. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, ieri, după cel de-al patrulea trilog, <clears throat> după aproape un an de când acest raport a fost adoptat în plenul Parlamentului, și trei președinții cu care am negociat, am ajuns la un acord sub președinția austriacă. Doresc să precizez că în ultimele luni, încă din președinția bulgară, au fost făcute progrese majore în ceea ce privește punctele IMCO. Și doresc să mulțumesc tuturor pentru acest lucru, în special secretariatului IMCO, fără de care aceste progrese nu ar fi fost posibile. Doresc să vă mulțumesc și noastră, doamna președintă, pentru susținerea noastră de ieri și pentru faptul că ați prezidat negocierile cu așa succes. Cu toții știm că acest dosar a fost unul emoțional, mai ales pentru colegii din ENVI. Însă, ieri am, avut, am ajuns la un consens, cred eu, bun pentru toată lumea, care sper că va primi votul de încredere în plenul Parlamentului. <clears throat> Propunerea de regulament referitoare, referitor la produsele fertilizante face parte din pachetul privind economia circulară, și se referă la deschiderea pieței interne pentru fertilizatori de toate tipurile, la armonizarea limitelor pentru toți contaminanții și știm cu toții cât de benefică va fi această legislație pentru fermierii noștri, dar și pentru consumatori. În prezent, doar 5% din deșeurile organice sunt reciclate și utilizate ca îngrășământ. Conform estimărilor, în cazul reciclării mai multor deșeuri biologice, ceea ce își propune acest regulament, Acestea ar putea înlocui până la 30% din volumul îngrășămintelor neorganice. Uniunea Europeană importă peste 6 milioane de tone de fosfat pe an, dar ar putea recupera până la 2 milioane de tone de fosfor din nămolul de epurare, deșeurile biodegradabile din resturile de carne și oase de animale sau gunoi de grajd. Aproape jumătate din grășământele de pe piața UE nu sunt acoperite de legislație existentă. Regulamentul nou va înlocui regulamentul actual privind îngrășămintele din 2003, va include, așa cum am menționat, legislație privind punerea pe piață pentru toate tipurile de îngrășăminte, minerale, organice, amelioratori de soli, materii de creștere, etc. Nu în ultimul rând, regulamentul îngrășămintele în Uniunea Europeană, așa cum îi spunem noi, adică fertilizers, va garanta toate cerințele privind calitatea, siguranța și etichetarea în conformitate cu normele Uniunii Europene și va garanta că îngrășămintele de toate felurile se pot să poată fi comercializate în mod liber pe piața unică a Uniunii Europene. Vă mulțumesc tare mult! Thank you very much. Mulțumim, doamna Gabat. Foarte pe scurt despre conținutul digital. Yeah, thank you. Mulțumesc. Ieri seară am avut trialogul și am făcut unele progrese mai exact. Am căzut de acord între timp asupra unei serii întregi de puncte. În, întâi definițiile care vizează și domeniul de aplicare, dreptul terților, drepturile pentru despăgubiri compensații, drepturile, eh, um, regulile tranzitorii și am căzut de acord și asupra faptului că în continuare vrem să um, menținem um, o coerență între această legislație și celelalte aferente um, care merg în același pachet. Rămâne de văzut uh, ce se întâmplă cu bunurile fizice care au elemente digitale. Știți că Parlamentul European, atât în directiva privind conținutul digital, cât și în directiva privind bunurile, a spus foarte clar uh, că toate componentele digitale le vrem în directiva privind conținuturile digitale. Însă a reieșit că nu putem obține asta de la Consiliu. În reuniunea raportorilor din umbră am decis să venim în întâmpinarea Consiliului acceptând că aceste bunuri cu elemente digitale uh, să fie incluse în directiva privind bunurile, însă ieri am spus foarte clar că este un acord um, provizoriu, nu unul final, pentru că trebuie să existe anumite uh, condiții, și anume directiva privind comerțul cu bunuri, um, să, um, să vină și o propunere în acest sens, pentru că deocamdată nu avem o poziție generală a Consiliului în acest sens. Uh, ni s-a, propu- ni s-a promis că această abordare generală va veni pe 7 decembrie și am spus, în regulă, așteptăm 7 decembrie pentru a vedea cum stau lucrurile. A doua condiție pe care am impus-o este să se facă adaptări între cele două directive pentru a ne asigura că nu există lacune juridice. Nu vrem ca um, comercianții, dar și consumatorii să uh, nu înțeleagă um, sub ce directivă cade un uh, produs. Și, în al treilea rând, condiția este să fie valabil uh, același, aceleași reguli, astfel încât uh, um, lucrurile să nu se schimbe um, în funcție de directivă mai ales la bunurile cu elemente uh, digitale. Deci uh, trebuie să găsim o soluție rezonabilă, uh, astfel încât să nu trebuiască până la urmă să se ajungă în instanță ca să se ia decizii care este dreptul care se aplică și așa mai departe. Ar fi foarte problematic dacă s-ar întâmpla asta. Câteva elemente rămase deschise. Um, întoarcerea sarcinii probei Uh, vorbesc uh, am, despre ambele directive, directiva privind uh, comerțul cu bunul, directiva privind bunurile, ierarhia mijloacelor, ierarhia um, căilor de atac și alegerea acestora. Vedeți că mai e, mai e de lucru, însă am avut senzația că și la Consiliu există uh, Uh, dorința de a încheia acest dosar în timpul acestui mandat, la fel cu Comisia. Consiliul a spus, uh, a, a susținut că este pus sub o mare presiune a timpului și eu am spus, da, dar această presiune a timpului este necesară pentru a putea vota cel târziu în martie, în plen. Pentru că um, nu se poate altfel. Voturile din aprilie vor uh, viza mai ales uh, Brexitul și cadrul financiar multianual și multe alte uh, texte, mai sunt și multe alte texte juridice. Deci dacă vrem să finalizăm acest dosar, trebuie să lucrăm cu această presiune a timpului și cred că au înțeles-o. Următorul trialog va fi unul uh, comun pentru ambele texte juridice, va avea loc pe 12 decembrie. Atunci vom ști deja ce s-a decis pe 7 decembrie la Consiliu și am fost de asemenea de acord ca pe 30 noiembrie și 3 decembrie să aibă loc reuniuni tehnice și pornim de la premisa că aceste acorduri provizorii sunt chiar acorduri, ehm, în aceste sesiuni tehnice se, va, se vor face adaptările ă, necesare, astfel încât să nu se piardă prea mult timp. Dar, după cum spuneam, acordul este unul ă, provizoriu, decizia finală ă, vă vom vă vom prezenta uh, aici, pentru că este vorba de decizii esențiale și cu siguranță nu vreau să le iau uh, singură cu raportorul, ci doresc să am uh, poziția tuturor colegilor. Um... Mulțumim. Acum putem trece la examinarea amendamentelor cu privire la raportul privind combaterea întârziere în efectuarea plăților în tranzacții comerciale. Lara Comi este la raportare și are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. E un aviz în legătură cu amendamentele primite în legătură cu subiectul menționat, implementarea directivei 2011 7 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților de tranzacții comerciale. Am primit 114 amendamente. Am avut două întâlniri raportori din umbră, două întâlniri tehnice și trebuie să vă spun că sunt foarte satisfăcut de faptul că am ajuns la 15 amendamente de compromis. Majoritatea trebuie încă să fie perfecționate, dar suntem pe drumul cel bun și orientările generale ale colegilor au fost acceptate. Trebuie doar să mai perfecționăm amanuntele. Am încercat cât mai mult posibil să reflectăm poziția tuturor grupurilor politice și cred că vă pot oferi un rezultat foarte pozitiv. Având în vedere că există amendamente de compromis în legătură cu un subiect de atât de mare importanță pentru societățile comerciale, doream să subliniez că odată ce se adoptă, statele membre vor putea îmbunătăți situația în ce privește întârzirea de plată. Să vă dau exemple. Articolul 6 de pregătire a IMM-urilor în management financiar. Fonduri europene speciale vor fi puse deoparte pentru instruirea IMM-urilor în legătură cu ce să facă în caz de întârzieri de plată. Cu toate acestea, ar mări sensibilizarea acestora în ce privește genul de acces au la diverse credite, împrumuturi și ideea concurenței neloiale. Am propus un sistem de formare pentru sectorul public, nu doar pentru sectorul de afaceri. Am acoperit și subiectul dobânzii care trebuie plătite în caz de întârzieri de plată. De obicei e vorba de perioada de uh, timp uh, a întârzierii, dar în schimb noi considerăm că ar trebui să se găsească procente mai ușor de stabilit. Mai departe, credem că e foarte important să avem o listă albă de companii care plătesc facturile la timp. E valabil pentru sectorul public și privat în egală măsură. Cred că trebuie să consolidăm acest domeniu pentru a putea publica lista cu bunii platnici. Avem și un amendament compromis în legătură cu un sistem care ar permite administrației centrale să sublinieze când apar probleme cu administrația regională și locală, iar administrația centrală ar putea reține fondurile dacă administrația locală n-a efectuat plățile. E ceva ce se utilizează foarte bine în Spania și o bună practică din care să ne inspirăm. La punctul 9, un alt amendament important care le permite companiilor să se apere împotriva plăților uh, întârziate prin vânzarea creditelor și prin sistemul de factoring. Desigur că e nevoie și de bănci și de firme de intermediere financiară care să fie independente de debitor, ceea ce uh, împiedică o companie să declare falimentul. Vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări suplimentare. Acest amendament de compromis va fi trimis colegilor în câteva ore pentru a putea finaliza puținele detalii care mai trebuie finalizate împreună și apoi suntem gata pentru vot pe 6 decembrie. Mulțumesc de la ESID, doamna Sanarova. Mulțumesc. Eventual să o așteptăm pe doamna Grapini, care e raportoare. Nefiind aici, am eu ceva de spus. Să citesc în engleză. doamna raportor din umbră din partea grupului SID, e pe drum, dar deocamdată n-a ajuns, așa că o să citesc intervenția ei. În primul rând, doamna Grapini vă cere scuze pentru că nu poate să participe la ședința comisiei. Doamna Grapini vrea să-i mulțumesc doamnei Comi pentru munca la acest raport și pentru colaborare. Au fost mai multe compromisuri la care s-a ajuns la un acord. În primul rând, doamna Crabini se bucură de ideea unui ombudsman care să se ocupe de rezolvarea litigiilor și recomandarea de soluții care a fost acceptată. Acest ombudsman ar putea ajuta IMM-urile să rezolve litigiile legate de plăți întârziate sau plăți care nu sunt efectuate. S-a introdus deja în unele state membre unde și-a de, demonstrat utilitatea. Doamna Grapini tocmai intră în sală. Maria. Maria, dacă vrei să iei tu cuvântul. Mulțumesc, Olga. Îmi cer scuze că avionul a întârziat. Mulțumesc, Lara. Uh, Comi, noi am discutat raportul uh, și la Strasburg cred că avem foarte puține lucruri de clarificat. Eu aș vrea să insist în uh, grupul meu, să am o susținere, pe o nouă retorică legată de propunerea care era inițial de a avea o listă neagră a celor care nu plătesc. Și ca să fim pozitivi și să uh, rezolvăm două lucruri deodată, să promovăm pe cei care sunt corecți, mă gândeam să avem o listă albă a celor care plătesc și să în felul acesta să-i și promovăm. Sigur, trebuie să conving grupul meu să facem această schimbare de paradigmă, uh, dar cred că facem bine celor buni, încurajăm să treacă în grupul celor care pe lista albă și alții care nu, nu plătesc și mi-ar place să putem avea o asemenea uh, rezolvare în, uh, cu acest regulament. Sigur, noi nu, directiva există, noi vrem prin acest raport cumva să determinăm statele membre să uh, urmărească totuși aplicarea pentru că aici stăm foarte prost. Uh, în primul rând să mobilizăm statele să facă plăți, să nu creeze lanțul de creanțe și uh, sigur să reușim să sprijinim cu adevărat imm urile pentru că pe tot lanțul acesta cei mai mici sunt cei care nu au putere de negociere care nu reușesc să se impună în raport cu de aceea în alt amendament am susținut că ar fi bine să insistăm la acele șaizeci de zile să nu lăsăm portiță largă uh, pentru a ajunge la un infinit de zile uh, de neplată. Uh, sper să avem o, un, o înțelegere bună și cu comisia și cu consiliul și sper să uh, facem pași în, aceas, în aceste uh, a plăților întârziate că de fapt asta a fost scopul să reducem plățile întârziate și să susținem în uh, sistemul uh, economic pe cei mici dar care sunt foarte importanți pentru că sunt adaptabili imm urile micro întreprinderile trebuie să existe și Sigur, mi-aș dori să, să putem să facem uh, lucrurile bune pe care ni le-am propus cu toți raportorii din umbră și cu raportoarea noastră. Cam atât. Nu știu ce a mai spus Olga despre <laughs> acest raport, dar cam astea erau ideile principale care le-am discutat, de fapt, și la Strasbourg. Mulțumesc foarte mult și scuze pentru întârziere. Mulțumesc, mă bucur că ați ajuns de la ECR domnul Sulic nu e aici, de la al de domnul Selimovic. Mulțumesc, doamna președinte. Nu o să prelungesc discuția. O să-i mulțumesc, doamne raportor, la Racomi pentru o muncă strălucită la un dosar atât de important. Am avut o ultimă întâlnire tehnică ieri și mă bucur că mi s-a spus că compromisurile pe care le va propune doamna raportoare au fost adoptate, nu avem nicio problemă cu acestea, vom vota pentru compromisuri și vom sprijini dosarul. Mulțumesc foarte mult pentru toate eforturile. Mulțumim pentru versie, domnul Șoltes. Mulțumesc, domnul președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc doamnei Comi pentru munca depusă. După cum s-a spus, la întâlnirea raportorilor din umbră, ne opunem oricărei discriminări împotriva autorităților publice și private în ce privește regulile prin plățile întârziate. Directiva uh, plăților întârziate e foarte importantă și în ce privește disciplina de plată, pentru că dacă nu rezolvăm lucrurile adecvat pentru unele companii, ar fi o catastrofă, ar duce la faliment și o chestiune serioasă, să evităm și unele crize financiare care ar putea să apară din nou după cele din 2007. Prin urmare, cred că e foarte important să evităm orice discriminare împotriva diverse sectoare. Un al doilea punct la care aș vrea să mă refer e de asemenea important să evităm sau să încercăm să avem aceeași abordare, același tratament, să nu există mari diferențe între sectoare, pentru că altfel n-ar fi suficient să avem ceva previzibil. În plus, sprijinim ferm termenul limită de plată de 30 de zile e foarte important de subliniat ca plata să nu dureze niciun caz peste 60 de zile. E un element cheie pentru disciplina în materie de plăți. În general, cred că toate amendamentele de compromis pe care le-am discutat sunt foarte bune, le vom sprijini. Și încă o dată mulțumiri, doamne raportor. Mulțumesc foarte mult pentru Comisia Europeană, doamna Gauear. Are cuvânt. Good morning. Um, we um, we had a, a look at uh, the draft amendments and overall I think Mulțumesc. Am analizat uh, raportul și amendamentele de, uh, și proiectele de amendamente. Suntem foarte mulțumiți de această discuție. Ne bucurăm că plățile întârziate au revenit în atenția uh, Um, opiniei publice este într-adevăr o problemă foarte importantă. Am um, discutat cu doamna Comi și asta s-a menționat uh, și în timpul audierii din iulie. Asta, acest fenomen afectează în continuare 60% din uh, întreprinderile din Uniunea Europeană. Directiva a avut oarecare efecte, dar trebuie făcut mai mult urmărim cu mare interes, dar și cu uh, gratitudine uh, aceste discuții, pentru că a venit momentul să uh, analizăm această problemă și să ne asigurăm că creăm o cultură a plăților la timp. Am analizat amendamentele, sunt propuneri foarte interesante sinergiile cu achizițiile publice uh, le-aș menționa. E foarte important asta pentru că cele două directive se pot consolida una pe cealaltă. Uh, multe IMM-uri nu participă la achiziții, la proceduri de achiziții publice, uh, din motiv, motivul principal fiind că le e teamă să nu fie plătite la timp. În același timp, IMM-urile sunt importante. Cresc numărul de opțiuni, concurența, prețurile sunt mai bune. Deci este un cerc virtuos care se creează. Uh, de asemenea, educația este foarte importantă. Există măsuri uh, care, cred eu, vor uh, contribui la o schimbare a culturii. Pentru că aici cred că intervine uh, blocajul pe care nu a reușit să-l elimine directiva până acum. Mulțumesc! ne întoarcem la raportoare, doamna Comi. Ringrazio veramente tutti per la grande collaborazione. Mulțumesc. Întâi aș vrea să mulțumesc tuturor pentru spiritul de colaborare de care ați dat uh, dovadă. De asemenea, am, am lucrat bine împreună. Aș dori să spun următorul lucru. În curând voi trimite amendamentele de compromis și pe baza comentariilor dumneavoastră voi propune un sistem obligatoriu de publicare a unei liste albe, astfel încât uh, să dăm un stimul pentru uh, acțiunile, uh, pentru comportamentele corecte și pentru plata la timp. Am să vă trimit probabil chiar astăzi amendamentele de compromis și după aceea vom putea pune la punct ultimele detalii. După cum spuneam, Vom fi pregătiți pe 6 decembrie și pentru votul în primul plen din ianuarie. Mulțumesc, spune doamna președinte. Putem trece acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Este vorba de amendamente și amendamente de compromis la um, crearea pro instituirea programului VAMă pentru cooperare în domeniul VAMAL. Raportor este doamna Grapini, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte Uh, eu îl consider uh, un program foarte important uh, sper că și comisia și consiliul și statele membre să l considere. până la urmă dacă nu funcționează sistemul vamal sunt efecte negative în piața internă sunt efecte negative asupra protecției consumatorului sunt efecte negative asupra concurenței, concurenței loiale. eu vreau să mulțumesc colegilor care au depus amendamente și raportorilor din umbră amendamentele colegilor sunt în general în linia cu ideile expuse de mine prin amendamentul în sensul dorit uh, de fapt vrem ca uh, programul vamă să fie unul coerent și să exploateze toate sinergiile cu alte programe și fonduri ale uniunii europene de exemplu cu programul antifraudă fondul intern pentru securitate fondul pentru managementul granițelor integrate pentru că scopul este de fapt să uh, respectând principiile transparenței și proporționalității să avem un tratament egal și nediscriminatoriu în piața internă. Uh, de asemenea, apreciez amendamentele depuse de colegi de la ALDE, cum, uh, care a, a subliniat faptul că bugetul alocat nu abordează retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Este bine să avem acest, uh, această precizare. Um, comisia ar trebui să aibă resurse rezervate din, rezerve din pachetul financiar al programului pentru schimbarea majoră, însă noi am depus amendamente pentru ca aceste costuri să nu fie trase din bugetul alocat, uh, care deja este cumva la limită de asemenea, au fost depuse amendamente atât de mine cât și de ceilalți colegi cu privire la administrarea și controlul vamal, prin care dorim să evidențiem că este nevoie uh, să, să fie un domeniu dinamic, pentru că se modifică, cerințele se modifică, uh, trebuie să ne adaptăm, există o evoluție politică a societății. Uh, de asemenea, uh, am subliniat prin amendamente că ar trebui să sprijinim uh, în ceea ce privește managementul vamal, în special în ceea ce privește IT-ul, să permitem inovarea și crearea de soluții inovatoare în domeniul politicii vamale, dar în mod transparent și să funcționeze sistemic, ca un sistem, pentru a putea să avem aceleași condiții în piața interne. Și, nu în ultimul rând, sigur, um, așa cum spuneam, am corectat bugetul alocat păcat, uh, atât uh, eu cât și raportorul de la PPE a avut aceeași opinie. Um, am adus bugetul la prețurile din 2018, lăsând de altfel în text și suma propusă de comisie. Eu cred că sunt principalele linii de care, uh, cu care vom pleca la discuție. Avem programat o întâlnire cu raportorii din umbră în 27 noiembrie. Uh, voi comunica draftul de compromisuri colegilor uh, raportori din umbră pentru ca în douăzeci și șapte să putem să avem o întâlnire uh, lucrativă tehnică și să putem să și finalizăm să nu lungim foarte mult pentru că e foarte important ca acest raport acest regulament să intre imediat în, din ianuarie în trialog și să l avem odată aprobat și de ce nu pus cât mai repede în aplicare de statele membre. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și pentru PPE, domnul Ștefanec, și apoi pentru ECR, eu sunt uh, raportorul din umbră. Deci, now. Voi continua în neerlandeză. Um, uh, Raportul doamnei Grapini este legat de Uh, două rapoarte precedente. Mi se pare important să existe o legătură între aceste rapoarte, să încercăm să fim cât se poate de coerenți. Uh, sprijin obiectivele raportului, este foarte important să investim în uh, controlul frontierelor și, bineînțeles, avem nevoie de un buget adecvat pentru asta. Adesea vedem că uh, de multe ori vrem lucruri, dar nu avem linie bugetară pentru a le acoperi și, bineînțeles, asta are un impact asupra calității verificărilor ce pot fi făcute. Deci trebuie să facem tot ce putem pentru a ne asigura că se aplică toate sta- aceleași standarde în întreaga Europa. Nu e acceptabil ca anumite state membre să aibă un avantaj competitiv asupra altora pentru că nu fac verificările așa cum ar trebui. Controlele vamale sunt întotdeauna importante, și ar uh, trebui să fie cât mai uh, detaliate și la același nivel de calitate în, întregul, uh, în întreaga Uniune Europeană și aș vrea să subliniez asta. Din, din partea al de acum, domnul Selimovici. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Grapini pentru munca depusă la acest raport. Cred că suntem de acord la aproape toate punctele. Programul trebuie să fie coerent, să exploateze sinergii cu alte uh, fonduri și programe, să respecte principiul transparenței, profesionalismului, tratamentului egal și nediscriminarea. Anvelopa financiară ar trebui să aibă ca obiectiv uh, consolidarea sistemului electronic, precum este prevăzut în codul VAMAL. Știm că statele membre și Comisia sunt în întârziere în, în implementarea acestor sisteme. Uh, termenul actual este 2020, dar ele încă nu sunt uh, la, la zi, deci va trebui să amânăm termenul, însă Uh, bugetul ar trebui să se uh, concentreze pe asta ca să putem în sfârșit să, să obținem sistemele. Sprijin și celelalte obiective, um, stimularea competitivității, activității economice, facilitarea comerțului și protecția consumatorului. Totul uh, foarte bun. Sunt punctele la care suntem de acord. Un punct este uh, Um, există la care nu suntem neapărat de acord ci are de a face cu Brexitul. În momentul de față, bugetul nu ține cont de costurile ce vor interveni când Regatul Unit părăsește Uniunea Vamală. De fapt, nu știm dacă Regatul Unit va rămâne sau nu în Uniunea Vamală. Despre asta este vorba. Um, în funcție de acordul de retragere, negocierile privind relația viitoare, totul se poate schimba. Și n-aș vrea să, să amestecăm toate acestea în discuția asta. Însă, cred că dacă se întâmplă, costul, costurile vor fi mari și pentru celelalte state membre. Și atunci trebuie să fim pregătiți pentru această posibilitate nu, nu, nu o spun cu subtilitate, mie mi-ar plăcea foarte mult ca, un, ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Vamală, dar s-ar putea să nu se întâmple asta și în acest caz trebuie să fim pregătiți. Dacă nu prevedem o rezervă uh, pentru asta, nu suntem înțelepți. Sunt conștient că s-ar putea să fie dificil în timpul uh, negocierilor să uh, spunem care este suma, dar este prerogativul nostru ca Parlament să ne pregătim o rezervă în caz că se întâmplă. Putem să vedem ce sumă vrem. Eu sunt uh, dispus la orice fel de compromis pe acest subiect, dar nu cred că ar fi înțelept să nu ne pregătim pentru cel mai rău caz. Pentru că s-ar putea să intervină. Din păcate, s-ar putea să intervină mi-ar plăcea să nu folosim niciodată acești bani și atunci, fără nicio problemă, o să găsim cum să cheltuim acești bani altfel. Însă, eu cred că ar trebui să avem această rezervă și insist să existe această rezervă, sub o formă sau alta. Sunt deschis aici. Să avem o rezervă în caz de catastrofă pe care nu ne dorim niciunul dintre noi. Mulțumesc. Acum în numele Comisiei Domnul Wallström. Thank you. Thank you, Ms. Chair. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, doamnei raportor, raportorilor din umbră. Suntem de acord. Este un program foarte important pentru noi, este o piatră de temelie a Uniunii Vamale. Tocmai de aceea uh, apreciem foarte mult acest raport. Raportul conține o serie de amendamente uh, foarte interesante pentru noi, amendamente care merg în aceeași direcție uh, cu cea pe care ne-o dorim noi, în special ideea de a dezvolta calitatea controlelor vamale. Este drept că mm, mm, legătura între acest punct și uh, echipamentele de control și punctul privind uh, Uh, echipamentele de control vamal este foarte strânsă, se completează, cele două se completează, deci um, așteptăm cu nerăbdare um, să mergem mai departe în discuție uh, și să avem un program care să sprijine um, obiectivele, care să sprijine Uniunea Vamală. Vă mulțumesc foarte mult pentru raport și pentru calitatea sugestiilor. Mulțumesc! câteva, o intervenție finală din partea raportoarei, dacă dorește să adauge ceva? Scurt, eu am constatat că suntem în mare măsură în consens și noi raportorii și comisia sigur n a fost punctul de vedere al uh, raportorului de la ppe dar în principiu eu am discutat cu domnul tefanec și cred că și ppe ul consideră important acest uh, regulament vamă acest raport vamă uh, din perspectiva pe care am prezentat o și, eu și um, domnul selimovic. Uh, sunt de acord ce, cu propunerea alde trebuie să găsim însă o soluție să vedem cum putem cuprinde acest, cum facem acest compromis încât să, să poată să treacă și poate comisia o convinge mai ușor și de Consiliu, încât să avem uh, o, o, un fond de rezervă în situația în care Marea Britanie totuși iese și din Uniunea Vamală și din Uniunea Europeană. Sper să nu fie așa, dar așa cum spunea colegul meu, s-ar putea. Cred că nu vor fi multe probleme aici singurul lucru la care trebuie să-l negociem și să găsim o soluție este cel ridicat de raportorul ALDE uh, cu care eu ca și raportor sunt de acord și uh, așa cum am spus o să trimit draftul și în 27 doresc să ne întâlnim cu și aș dori ca raportorii să fie prezenți pentru că e bine să, să fim toți acolo și să decidem împreună. Mulțumesc! Thank you very much and we will have uh, the vote. Mulțumesc foarte mult. Votul asupra dosarului va fi pe 6 decembrie. Continuăm acum cu următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de amendamente și amendamente de compromis privind instrumentul pentru sprijin financiar, pentru echipament, pentru control uh, vamal. Raportor este domnul Pospișil însă nu îl văd și nu văd pe nimeni altcineva de la PPE care să aibă note pe care să ni le transmite. Dar cum raportorii din umbră sunt prezenți, eu propun să le dau uh, cuvântul uh, lor. Domnule Con, aveți cuvântul. Ähm, Mulțumesc, doamnă președinte. M-am bucurat. Am avut o cooperare constructivă la acest uh, punct avem nevoie de acest ajutor financiar pentru echipamentul uh, de control vamal. Uh, am putut vedea asta, am fost la un producător de uh, scanere de toate mărimile și am încercat să-mi fac o imagine cu evoluțiile tehnologice existente și am încercat să văd și cum cu ajutorul inteligenței artificiale putem gestiona mai bine acest lucru să nu uităm însă din această perspectivă securitatea cibernetică. Um, asta am încercat cu amendamentele mele și anume uh, în ceea ce privește echipamentele să avem uh, garanțiile necesare că sunt respectate standardele de securitate și de uh, în ceea ce privește protecția informațiilor. Să avem, să știm foarte bine care sunt persoanele, firmele, producătorii din diferite țări care au ar putea și um, ar avea acces la date din uh, domeniul controlului vamal. Trebuie să ne asigurăm că datele care se generează um, întâi să știm care sunt datele generate și cine are acces la ele. Cred că numai așa putem uh, lucra uh, la un nivel înalt de calitate și um, să avem practic și un, uh, să fim cu un pas înainte um, atunci când facem controlele vamale și cred că asta ar uh, contribui la protecția pieței noastre interne. Mulțumesc! Acum, în numele ECR, eu sunt raportor din umbră, voi continua în neerlandeză. van de Textul pe care îl avem, atât cel de la Comisie cât și cel de la raportor, ne furnizează o bază foarte bună pentru uh, munca noastră, pentru a crea un instrument uh, pozitiv pentru sprijin financiar pentru echipamentele de control VAMAL. Aș vrea să mă refer la un punct important, vital, pentru a ne asigura că schimbul de informații este uh, fluid. Mă gândesc aici în mod specific la finanțarea pentru achizițiile publice necesare uh, pentru echipamentele pentru a face controle. Când ne uităm la controlele vamale, rapoartele se concentrează asupra um, hardului, asupra materialelor, dar cred că trebuie să ne concentrăm și asupra software-ului. Um, softurile pot fi folosite, trebuie să poată fi folosite în toate statele membre, astfel încât schimbul de informații și de date între statele membre să fie facilitat. Uh, Bineînțeles, uh, personalul care lucrează pentru autoritățile de control vamal um, trebuie să și cunoască aceste uh, software-uri um, folosite. Deci ar trebui să existe formări pentru um, personal din acest punct de vedere. Uh, pentru al de acum, raportor din umbră este domnul Lochegar. Domnule Van Miltenburg, aveți note din partea raportorului? Doamna președinte, dacă în mod normal domnul Lochegar trebuie să intervină, v-a transmis uh, ceva? Nu, uh, spune domnul Miltenburg. Nu, nicio problemă. Înseamnă că trecem direct la comisie. Domnul Valcec. Yes, thank you. Thank you again. Mulțumesc, mulțumesc încă o dată. Voi fi foarte succint. Intervenția mea va fi similară cu cea precedentă. Uh, salutăm calitatea raportului, uh, dorința de a avea controle um, armonizate, ceea ce va crește calitatea controalelor la frontierele Uniunii Vamale, iar asta, la rândul său, va asigura o Uniune Europe ca Uniunea Europeană să fie mai bine protejată. Aș vrea să revin însă la um, um, domeniul de aplicare diferit între programul VAMA și um, um, acest instrument pentru echipamente de control VAMAL. Um, tot ce ține de software este în principiu acoperit de programul VAMA, iar acest uh, instrument pentru Echipamentele de control vamal se referă mai mult la echipamentele materiale, la hard. După cum spuneam, cele două sunt legate strâns, ă, probabil vor fi gestionate prin aceeași mecanică, însă unul se concentrează pe echipamente, celălalt se referă pe sprijinul general pentru funcționarea echipamentelor, crearea de capacitate de competențe, de capacitate administrativă și numai pentru um, uh, autoritățile vamale. Asta este mica diferență. Încă o dată vă mulțumim pentru um, calitatea, detaliul uh, acestui uh, raport. Raportul, suntem de acord, este o bună bază pentru un instrument care să sprijine um, interesele Uniunii Europene și ale Uniunii Vamale în special. Mulțumesc! Mulțumesc! Votul va avea loc pe 6 decembrie. Iată-l uh, și pe raportorul nostru. Cu o oarecare întârziere, pentru că tocmai am discutat punctul dumneavoastră. Nu știu dacă doriți să adăugați uh, um, ceva, dar nu putem uh, repeta discuția. O lecție pentru toată lumea să veniți la timp. Dacă doriți să adăugați ceva, vă rog, aveți cuvântul. Dame a pánové, dobrý... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Dacă îmi permiteți, aș vrea să spun câteva cuvinte. În timpul discuțiilor pe marginea acestei propuneri de regulament, am primit 70 uh, de amendamente. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care s-au concentrat pe chestiunea aceasta. În acest moment, echipa mea analizează amendamentele și încercăm să formulăm amendamente de compromis. Până acum avem două amendamente de compromis, mă aștept să fie mai multe. Aș dori de asemenea să spun câteva cuvinte despre subiectele principale și ideile principale care apar în amendamente. În primul rând, câteva cuvinte pentru colegii din grupul S și D pot fi de acord cu ideea că echipamentele nou achiziționate ca parte din acest program uh, sunt echipamente de ultimă generație și sigur putem să menționăm acest lucru în propunere și trebuie să ne gândim și la impactul asupra mediului și siguranța cibernetică și siguranța aparatului în, uh, în sine. Uh, mai discutăm ce ar trebui, cum ar trebui să arate regulamentul, nu ar trebui să fie prea restrictiv, însă trebuie să accentuăm natura modernă a mediului. Însă nu pot fi de acord cu ideea că, de fapt, controlele vamale uh, sunt armonizate. Domnul Con spune că, într-unele din amendamentele introduse, că asemenea armonizare și uniformizare ar trebui să aibă loc. Eu personal cred că dacă am adoptat acest amendament, ar fi uh, să intervenim mult prea mult în competența individuală a fiecărui stat membru și să uh, încălcăm principiul subsidiarității. Trebuie să clarificăm acest aspect. Eu personal cred că armonizarea și uniformizarea controlelor vamale n-are nimic de a face cu subiectul despre care discutăm, și anume îmbunătățirea uh, echipamentelor pe care le folosesc uh, oficiile vamale. Propunerile ALDE. Pot spune că susțin definiții mai bune, clarificare, uh, Uh, mai bune privind utilizarea controlelor vamale pentru alte scopuri. Am spus deja acest lucru data trecută când am discutat această propunere, când uh, am început discuția. Trebuie să definim utilizarea suplimentară ca să ne asigurăm că echipamentele nu se folosesc în neconformitate cu acest regulament. Susțin de asemenea ideea de a ne concentra pe siguranța cibernetică când se selectează aceste echipamente și când se folosesc pentru controlele vamale. Sunt uh, propuneri ALDE cu care putem fi de acord și la care putem ajunge la un compromis. Însă există un amendament de la ALDE care se referă la articolul 11.3, care se referă la echipamentele standard sau standardele pentru echipamente, standardele optime. Uh, am menționat acest lucru și la discuția anterioară. Și uh, am pus o întrebare reprezentantului Comisiei dacă e chiar necesar sau bine să avem două nivele de standarde. Uh, și ca urmare a discuțiilor cu experții și cu reprezentanții Comisiei am ajuns la concluzia că trebuie să fie un singur uh, standard tehnic minim pentru a evita neînțelegerile care ar putea fi uh, provocate de existența a două definiții diferite a conceptului de standarde. Colegii de la ALDE în amendamentul înaintat au adăugat o definiție pentru uh, uh, evaluarea minimă, nu pentru standardul minim. Mm, e destul de neclar și nu este specifică. Încerc să găsesc un compromis și aș dori să-i rog pe colegii de la ALDE să-mi spună exact Uh, ce uh, se vor să spună ei cu acest echipament mic minim pentru controlele vamale. E diferit de propunerea mea, adică ideea de a de, uh, defini un standard minim pentru echipamentele folosite pentru controle vamale. Mi se pare că gândim pe aceeași linie, adică o definiție a standardelor minime. Poate că redactarea e diferită și nu conținutul este diferit. Vreau să mulțumesc președintei Comisiei pentru amendamentele înaintate. Sunt de acord că uh, în acest program susținerea financiară <clears throat> nu trebuie să vină doar pentru echipamentele de control vamal, ci și pentru programele, pentru softul folosit. Cred trebuie <clears throat> să fie clar că e vorba de soft care se folosește direct pentru aceste programe, pentru aceste echipamente, ca să se evite clar folosirea abuzivă a softului în <clears throat> alte scopuri. Totuși, nu sunt în favoarea includerii a prevederii care să spună că ar trebui să fie finanțat și echipamentul de formare a personalului sau schimbul de experiență Uh, așa încât doresc să subliniez că în considerentul 13 se spune clar că uh, activitățile suplimentare referitoare la controlul la vamă, cum ar fi uh, pregătirea personalului pentru folosirea acestor echipamente, trebuie finanțat din alte fonduri. Deci finanțarea uh, Uh, a activităților de formare profesională este uh, asigurată din alte fonduri, sigur, și nu trebuie să fie menționată aici, dar putem să discutăm. Și apoi mai sunt și uh, amendamentele de la FDD. Justificată este propunerea de a accentua ideea că Comisia trebuie să verifice și să compare calitatea controlelor vamale dacă diversele oficii vamale au primit fonduri Trebuie să știm cum s-au folosit fondurile și, și cum au contribuit la uh, sporirea calității controlelor vamale. Însă nu sunt de acord cu faptul că acest instrument ar fi folosit ca să financeze 100% costul uh, echipamentelor folosite pentru controlul vamal. Cred că nu e motivant. Este important să se mențină un anume uh, nivel de cofinanțare Trebuie să ne asigurăm că fondurile sunt suficiente și în felul acesta putem să mulțumim mai mulți beneficiari. Și am și oarecare rezervă uh, legat de un alt amendament de la FDD, o încercare de a accentua armonizarea controlelor financi- uh, vamale. Armonizarea controlelor vamale, așa cum e propus aici, nu este legată de regulamentul acesta ci este, există o legătură indirectă și asta ar însemna că încălcăm principiul subsidiarității. Personal, eu cred că ar trebui să ne asigurăm că fondurile sunt distribuite în, în baza acestui instrument într-o manieră specifică. Mulțumesc, putem să încheiem discuția și să trecem la următorul punct. Este vorba de acțiuni reprezentative pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și o să dau cuvântul raportorului domnului Denis de Jong. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Este o experiență cu dosarul ăsta. M-am simțit ca pe un vas care se clatină când încolo, când încoace și dacă te duci spre dreapta sau spre stânga, briza e foarte puternică și ai șanse să cazi în apă. Mă gândeam că ar fi fost poate mai bine să ne acordăm mai mult timp pentru unii raportori din umbră. A fost foarte clar că vor să înainteze repede și pe lângă toate astea am primit semnale amestecate din partea Comisiei Jurii care voreau să accelereze procedura, după aia uh, au vrut mai mult timp și după aia acum am aflat uh, că ei își respectă calendarul inițial. Am avut uh, o reuniune la Strasbourg, a fost și dumneavoastră prezentă, doamna președintă, și a fost foarte utilă. În felul acesta uh, s-a lămurit și problema calendarului la juri, dar Atmosfera de la Comisia Jurii s-a îmbunătățit foarte mult. Am fost invitat la toate reuniunile raportorilor din umbră, am avut contacte cu raportorul domnul Divie, care sunt excelente în momentul ăsta, dar mă aștept la o comerare foarte mâine, dacă mâine sigur o să avem un aviz bun. Cred că am făcut progrese în, în ciuda presiunii exercitate de timp și atensiunii dintre grupuri pentru unii raportori din umbră n-am putut să schimbăm data și locul reuniunii care a avut loc la Strasbourg, dar am avut o reuniune a raportorilor din umbră și multe contacte informale și vreau să mulțumesc și secretariatului IMCO și domnului Șavachi pentru că secretariatul a jucat un rol extraordinar. Ne-a facilitat întreaga procedură și ne-a permis să primim textele chiar în, în zile în care n-ar fi trebuit să lucreze în mod oficial. Lucru care este absolut uh, excepțional. Deci, acum, uh, pe fond, avem șase compromisuri care nu par a fi mare lucru, dar dacă ne gândim la aspectele individuale cuprinse, Cred că cele șase amendamente de compromis cuprind părțile principale ale proiectului de directivă. Compromisurile nu sunt întotdeauna susținute de toți raportorii din umbră, din păcate, dar se pare că avem susținere substanțială pentru majoritatea amendamentelor de compromis cel puțin un suport majoritar, o susținere majoritară pentru ele. Ele se referă la domeniul de aplicare al directivei. Primul compromis se referă la armonizarea minimă și cu toții părem să fim de acord aici. Cel de-al doilea, uh, privind tot domeniul de aplicare, e în continuare dificil ar trebui să se reflecte lucrul acesta în lista de vot. Întâi votăm anexa care listează directiva uh, la care se aplică și apoi știm ce este în anexe și apoi e mai ușor să votăm amendamentele de compromis privind domeniul de aplicare. Avem un uh, amendament de compromis privind entitățile calificate, avem unul privind uh, Uh, hotărârile uh, de a nu face ceva venite de la instanțe și căile de atac. Și uh, să văd despre ce mai e vorba. E vorba și de admisibilitatea acțiunilor în instanță și costul procedurilor în instanță. Aștept cu nerăbdare votul de mâine. Dacă ajungem la acceptarea compromisurilor, o să avem un text coerent sunt uh, unele dintre ele care sunt esențiale o să cadă uh, pentru că nu sunt acceptate de toată lumea, majoritatea însă sunt acceptabile, însă s-ar putea uh, să nu se potrivească cu cei în restul directivei. Mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră și aștept cu nerăbdare comentariile. Mulțumesc foarte mult! Și acum raportorii din umbră pentru PPE, domnul Schwab. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Aș dori să spun că sunt de acord cu colegul Denis de Jong. Până acum, activitatea a fost extrem de constructivă și datorită secretariatului uh, am uh, reușit să promovăm acest dosar complicat din punct de vedere juridic. Vreau să spun încă o dată că, în general, dosarul acesta va avea consecințe importante la nivelul statelor membre în ceea ce privește procedurile juridice și sunt consecințe pe care nu le-am prevăzut uh, în acest moment, deci pericolele sunt mult mai mari uh, decât uh, introducerea amabilă făcută de Denis de Jong și de dezbatere. PPE-ul ia notă că există susținere politică pentru acest dosar și nu trebuie să ne opunem lui Vin Mills, trebuie să încercăm să fim cât mai preciși cu putință și să vedem ce ne preocupă. Uh, preocuparea noastră principală este următoarea. Orice am face noi aici, în cele din urmă, trebuie să fie în uh, beneficiul consumatorilor și nu în beneficiu avocaților sau al altora. Iată de ce ne interesează garanțiile în interesul uh, bunurilor economice și sociale. Asta înseamnă că în anumite locuri cred că am îmbunătățit textul comisiei, că mergem în direcția bună. De exemplu, compromisul, amendamentul de compromis 5 este foarte clar și sunt de acord că raportorul, e bine că raportorul a fost de acord să facă acest lucru, că acei consumatori care au fost vătămați și își dau seama că pot să câștige ceva printr-o procedură în instanță, trebuie să, să, să intre în procedura respectivă, să devină parte în procedura respectivă și lucru este foarte important. În Statele Unite, de exemplu, a fost vorba de uh, o acțiune comună. Avocații au calculat uh, și-au calculat onorariu, uh, era vorba de miliarde și foarte puțin bani ajung la consumatori. Deci e clar uh, un stimulent pentru uh, avocați să meargă pe ideea unei acțiuni comune, nume colectiv și nu o acțiune individuală. De aceea ne bucurăm că aici e posibil să facem acest lucru, să se alăture cuiva unei acțiuni. Tradiția juridică europeană este că trebuie să știm exact cine sunt uh, reclamanții individuali Din păcate, nu dorim ca aceste acțiuni în justiție să intre și în domeniul compensațiilor. Să zicem că ai cumpărat un Volkswagen. Este absolut evident că toată lumea a cumpărat un, un Volkswagen diferit într-un moment diferit, cu un contract diferit, cu combustibil diferit, cu motor diferit și dacă se amestecă și se ajunge la o acțiune în uh, nume colectiv, s-ar putea ca cel care a cumpărat unul mai ieftin sau unul mai puțin să primească mai puțin decât ar trebui să primească și nu e corect față de consumatorul individual. Și din punctul nostru de vedere, compromisul uh, acesta nu îmbunătățește protecția consumatorilor și nu-l putem susține. Uh, amendamentul de compromis 2 e cam greu pentru noi, e o linie roșie. Considerăm că n-ar trebui să lărgim aplicarea, domeniul de aplicare al acestei propuneri. Vorbim de armonizare minimă, dar nu ar trebui să lărgim domeniul pentru că, uh, după părerea noastră, mergem prea departe. Ce să mai spun? E foarte important să găsim o soluție la compromisul 1, adică să se clarifice foarte clare unde se poate înainta o plângere. Și asta e un risc, pentru că nu se spune foarte clar acest lucru. Nu e un risc numai pentru consumatori, ci și pentru firme și pentru economia europeană, pentru că dacă nu suntem, nu e foarte clar că pentru o daună există doar o singură reclamație, s-ar putea să existe mai multe reclamații pentru aceeași daună, deci oamenii să primească de mai multe ori despăgubiri pentru același lucru. Compromisul 1 e mai bun decât textul comisiei și o să-l susținem, iar și în alte cazuri suntem de acord, eu știu, finanțarea de la terți, um, stimulente greșite și așa mai departe. Din păcate, aveam senzația că am fi putut să facem mai bine, dar nu ne opunem. Vedem că există susținere politică la celelalte grupuri, dar oricum vrem să îmbunătățim textul și din acest moment amendamentele menționate sunt cheie și dacă nu putem uh, obține un text bun, o să votăm împotriva lor. Mulțumesc! we have... Mulțumesc. Doamna Grozier de la S și D, care nu e, dacă locuiește cineva, nu, de, domnul Sulic de la ECR nu e aici. Atunci, următorul vorbitor. Mai întâi vreau să mulțumesc raportorului pentru munca la acest dosar un dosar foarte important care poate îmbunătăți protecția consumatorilor în Europa. După cum a spus, n-a fost o sarcină ușoară de a găsi teren comun între toate partidele. Tocmai auzi ce a spus PPE-ul și să se ajungă la un compromis care să fie sprijinit larg de toate grupurile. Cu toate acestea, mă bucur mult că am căzut de acord cu la unele chestiuni importante, cum că această directivă își propune o armonizare minimă S-a subliniat asta și uh, în subiectul transparenței, cerințe de transparență, criterii pentru entități calificate. O altă chestiune importantă se leagă de articolul 5 legat de acele interdicții decise de instanțe și dacă obiectivul e de a îmbunătăți protecția consumatorului, consolidând mecanismul pentru acțiuni colective, atunci e esențial ca măcar să nu reducem actualul nivel de protecție și să rămânem uh, la textul inițial propus de comisie. În ce privește alte chestiuni, de exemplu, în domeniul de aplicare al propunerii și uh, decizia declarativă, se pare că e imposibil să ajungem la un compromis. Everyone. Și putem uh, sprijini extinderea ușoară a domeniului de aplicare, dar trebuie să mai discut cu colegii, dar ca raportor din umbră o să trec un plus, desigur că trebuie să discutăm și în interiorul ALDE, dar pentru mine e bine, e o cale de a găsi un compromis și aș vrea încă o dată să mulțumesc că domnule raportor pentru toate eforturile. Aș vrea să subliniez încă o dată importanța acestui dosar. E foarte important să avem un aviz cât mai solid din perspectiva IMCO, care să se concentreze cu adevărat pe interesele consumatorului și să nu respingem avizul când îl votăm mâine. Pentru mine nu există linii roșii, pentru că cred că e mai important ca oarecum să avem un aviz care să poate fi acceptată de juri, poate nu toate punctele din propunerea inițială a comisiei, dar dacă începem să recurgem la linii roșii și respingem avizul, deși deci avem statut asociat cu raportorul de comisie, atunci nu putem să ne asigurăm că jurii va prelua toate punctele necesare la negociere. Deci pledoarea mea fermă va fi să ne regândim, mă gândesc la PPE cu liniile lor roșii și noi vom face asta, deci vă rog frumos să fiți mai flexibili. Vă mulțumesc. Thank you well. Uh, and then we go... Mulțumim. Acum doamna Galindo de la Comisia Europeană. Mulțumesc. Încă o dată, <clears throat> mulțumesc domnului raportor și raportorilor din umbră, diversilor membri ai Comisiei pentru angajamentul la acest dosar foarte complicat din punct de vedere legal și sensibil din punct de vedere politic. Vă mulțumesc că am respectat calendarul ambițios. Mi-am luat notă de observațiile de aici, poziția diverselor grupuri și amendamentele de compromis, cum au fost uh, detaliate. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre ele. În legătură cu armonizarea minimă, să confirm că, într-adevăr, acesta e scopul propunerii comisiei. Articolul 1, 2 poate nu e suficient de clar, dar asta e ideea. Vrem ca statele membre să adopte un mecanism de acțiuni reprezentative în ce privește acțiunile colective sau despăgubire colective care să respecte modalitățile propunerii noastre, statele membre pot să aleagă să-și adapteze sistemul sau să mențină sisteme de care dispun deja pentru că consideră că din diverse motive ar putea în continuare să fie utile. În ce privește domeniul de aplicare, cred că propunerea noastră încearcă să combină două elemente mai întâi să țintească toate sectoarele care au importanță pentru consumatori, dar să facă în mod țintit referindu-se la diverse instrumente din legislația europeană din diverse sectoare economice care conțin dispoziții despre relațiile dintre consumatori și comercianți continuăm să considerăm că e abordarea mai bună, un domeniu mai mare de aplicare care să corespundă cu realitatea economică și în același timp precis ce sectoare, ce obligații, ce drepturi sunt acoperite. Luăm notă, așa mai spus și înainte, în această comisie și la jurii, cerințele diferite de la membrii Parlamentului, dar și de la Consiliu în legă cu criteriile entităților calificate. La comisie ne ocupăm și de asta, ne dăm seama că criterii suplimentare, cum ar fi transparența finanțării, fără să interzică finanțarea privată și independența ar putea fi necesare. Deci salutăm posibile amendamente în acest sens. În legătura cu amendamentele legate de articolul 6 care este cheia, unul dintre elementele cele mai importante ale acestei propuneri. Suntem oarecum îngrijorați de amendamentul privind deciziile declarative. Intenția noastră a Comisiei era de a limita această posibilitate a deciziilor declarative la acele situații în care nu există daună comparabilă și e greu de uh, cuantificat. Știm că în amendamentul de compromis se vorbește despre un caracter excepțional. Credem că ar trebui să fie ceva mai țintit și în special pe lângă excluderea uh, cazurilor cu sume mici, a celor în care există daune comparabile și e ușor de cuantificat. În încheiere, câteva cuvinte în legătură cu aceste îngrijorări privind competența instanțelor uh, de a trata acțiuni multiple. Nu schimbăm nimic în uh, dreptul internațional în, cu această propunere, și anume regulamentul Bruxelles 1. Nu va exista o multiplicare a forumurilor cu care uh, să se joace reclamații. Va fi domiciliul comerciantului și locul în care a avut loc uh, paguba. În caz că aceleași părți uh, încearcă să-și ceară drepturile în uh, forumuri diferite, dacă se aplică regulile, există și obligație litispendenței în regulamentul Bruxelles. Credem oricum că propunerea noastră îmbunătățește lucrurile, nu doar că încurajăm, conform propunerii, coordonarea, schimbul, cooperarea, schimbul de bune practici între diverse entități calificate care ar putea activa sau depune plângeri sau astfel de acțiuni, ci și posibilitatea unei entități calificate de a reprezenta diversi consumatori în fața unei instanțe, care în principiu ar trebui să fie cea a domiciliului comerciantului. După cum am spus înainte, mulțumesc din nou pentru volumul mare de muncă depus la acest dosar și sper că putem respecta calendarul ambițios. Comisia e disponibilă pentru membrii Parlamentului, raportori, raportori din umbră și de la juri și din Comisia dumneavoastră pentru expertiza tehnică și orice clarificări s-ar putea dovedi necesare. Mulțumesc! Mulțumesc! Niște ultime cuvinte din partea domnului raportor. Mulțumesc, doamnă! raportor. Din fericire și Comisia a reacționat la chestiunea cu jurisdicția legată sau la care s-a referit un coleg, e ceva care mă îngrijorează și pe mine. Nu vrem să avem reclamații în Europa, în diverse locuri din Europa, în legătură cu același caz, dar și de la Comisie am avut o asigurare că atunci când ne referim la cadrul existent, care e acum și în compromis, uh, un nou considerent, nu va exista acest pericol va fi o singură uh, jurisdicție, o singură instanță și dacă sunt mai multe, atunci trebuie să se stabilească cine are competența, pentru că altfel e un domeniu fragmentat și nimeni nu are de profitat. O uh, observație mai generală, nici eu nu sunt în favoarea idei ca avocații să aibă câștigat. Consumatorii trebuie să aibă de câștigat până la urmă fost o înțelegere comună cu raportorii din umbră. Am încercat să facem acest lucru clar în mai multe locuri. Desigur că întotdeauna se poate cere mai mult. Există amendamente suplimentare la care am trecut plus pe lista de vot pentru anumite calificări ale entităților. Nu mă deranjează deloc dacă clarificăm și mai mult în unele cazuri că n-ar trebui să fie o acțiune comercială care indirect să aibă un scop de profit, mă gândesc la anumite taxe sau speze exorbitante care nu direct, ci indirect ar putea fi un beneficiu. Iată de ce nu ne-a plăcut prea mult ideea, sau mie măcar nu mi-a plăcut, de a ne referi la o acțiune publică, pentru că organizațiile consumatorilor ar putea beneficia de la a culege despăgubirile când e cauza publică, atunci înseamnă indirect sprijin pentru organizațiile de consumatori care ar fi în spatele acțiunii reprezentative. Deci avem niște garanții și uh, repet apelul făcut de un coleg, e mai bine să avem un aviz care s-ar putea să nu fie 100% corect, după părerea noastră, cred că e imposibil să avem aici un aviz uh, care să satisfacă perfect pe toată lumea, contrastul fiind foarte mare între grupuri, dar în special întrucât jurii ascultă ce avem de spus și la ei sunt aceleași discuții. O parte a textelor noastre sunt mai bune decât textele discutate acum la jurii, ar fi bine și pentru că avem statut de asociat și competență partajată pe întreaga propunere, să ne facem glasul auzit și desigur că o să vă relatez apoi când avem un aviz și negocierile de la juri avansează, dar relațiile sunt bune și cred că putem avea o plusvaloare. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom avea votul mâine. Și acum putem trece la ultimul punct general pentru sesiunea de dimineață examinarea amendamentelor de compromis în legătură cu dosarul cu privire la promovarea transparenței și corectitudine pentru utilizatorii de afaceri pentru servicii de intermediare online. Doamna Arșalda Mozar e raportoare și îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. O să vorbesc în daneză. Mulțumesc. Suntem la jumătatea negocierilor. În ce privește raportul IMCO cu privire la promovarea corectitudinii pentru platformele online. E o perioadă critică în negocieri. Propun 19 amendamente de compromis. Încă nu le-am formulat uh, pe deplin Progresul e lent, trebuie să precizez, sunt și niște obstacole de care ne lovim. La Consiliu sunt aproape de un acord. Sper că și noi vom putea ajunge la un acord pentru ca raportul nostru să poată fi votat pe 6 decembrie și să ne implicăm în dialogul tripartit cu președinția austriacă în luna decembrie. Planul este să ajungem la un acord politic cu președinția austriacă. Iată intențiile și calendarul. Munca e destul de complicată, nu în sens negativ, ci e complicată pentru că trebuie să implicăm pe cei de la juri și de la ITRE pentru că nu noi suntem siguri sau singura comisie. La întâlnirea raportorilor din umbră, cei de la jurii au fost prezenți și au participat la discuții, acum în legătură cu conținutul. Nu o să parcurg toate amendamentele de compromis, sunt prea lungi și prea complicate, dar există o chestiune dificilă și sper că vom putea ajunge la o abordare echilibrată la acest subiect. E chestiunea sistemelor de operare. Majoritatea sistemelor de operare uh, care vor fi acoperite de această propunere sau nu. E una dintre marile probleme. Cum văd eu lucrurile? E important să asigurăm că platformele să nu poată folosi sistemele lor de operare pentru a evita regulile pe care le avem pentru platforme în ce privește echitatea și transparența. Eh, de asemenea, e problematic dacă vedem sistemele de operare ca parte importantă E vorba doar despre sisteme de operare pe dispozitive mobile sau nu. E o chestiune dificilă. Deci cred că trebuie să privim lucrurile și în altă perspectivă. De ce e important să vedem dacă sistemele de operare ar trebui să facă parte din propunere? Pentru că vrem să evităm ca platformele online să facă abuz de sistemele de operare pentru a nu respecta termenele limită și condițiile. Avem unele propuneri în legătură cu modul în care să evităm utilizarea sistemelor de operare pentru a evita respectarea legislației. Avem o clauză de anti-evitare pentru că platformele online n-ar trebui să poată să evite termenul limită de două săptămâni pentru noi termeni și condiții. Nu pot evita respectarea regulilor, doar schimbând sistemul de operare. Sper că vom putea găsi reguli în acest sens, pentru că dacă nu, o să aibă un efect asupra tuturor celorlalte amendamente. Mă bucur să vă spun că facem progrese în celelalte domenii avem discuții aprinse în legătură cu lista neagră. Discutăm și modul în care putem ajunge la un echilibru în uh, parametrii privind ierarhizarea, asigurăm un echilibru just în toate aceste domeniile. Există o situație atipică între partidele politice e ceva mai dificil când încercăm să avem uh, majorități pentru compromisuri. Dar sper în continuare că toate grupurile vor uh, sprijini toate compromisurile. Poate nu va fi posibil, dar sper că vom găsi o soluție echilibrată, astfel încât majoritatea grupurilor politice să își vadă ideile reflectate în compromisuri. Cu toate acestea, înainte de a ajunge acolo, e important ca toată lumea <clears throat> să depună eforturi pentru compromisuri. Fiecare trebuie să mai și cedeze. Propriul grup și eu personal și toate grupurile trebuie să dea dovadă de flexibilitate. Sunt unele obstacole, încercăm să le depășim, dar încă n-am ajuns la termenul limită. Ar urma să votăm în 6 decembrie. Avem săptămâna viitoare întâlniri ale observatorilor, ale raportorilor din umbră, avem negocieri îndelungate și personalul care ne ajută la secretariatul IMCO, toți pregătesc foarte bine negocierile. E nevoie de mult timp și apreciem foarte mult munca celor care ne ajută din personal. Cu toate acestea, 19 amendamente de compromis. În concluzie, la 9 dintre ele suntem aproape de un acord. Avem o problemă legată de sistemele de operare și sper că vom putea intra la negocieri cu președinția încă în luna decembrie. Ei doresc asta și noi vom implica membrii de la ITRE și jurii ne-au ajutat până acum la compromisuri și le mulțumesc și lor. Sunt optimistă, totuși trebuie să vă spun că lucrurile sunt cam dificile deocamdată și sper că toți colegii vor da dovadă de flexibilitate pentru că altfel nu vom reuși. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul domnului Juvin, Andreas, dacă dorește. Vrei să iei cuvântul în locul domnului Juven, înainte de a-ți da cuvântul? Uh, vreau să urez venit uh, călduros grupului de vizitatori care vine de la Anvers. Bun venit! Puteți asculta interpretarea și în olandeză pe canalul 5. Acum Andreea să în locul domnului. Mulțumesc, doamna președinte. Atât eu cât și domnului Juvan dorim să-i mulțumim doamnei Șaldemoze pentru munca sa. Ceea ce a spus înțelegem cu toții. Bineînțeles că nu putem să obținem tot ce ne dorim. Totuși, Filip Juvan este de părere că am făcut progrese bune, atât în ceea ce privește clasificarea și diferitele tipuri de um, tratare, dar și uh, aplicarea um, acestui uh, regulament în statele membre. În general, trebuie să uh, ne gândim cum uh, vedem dreptul concurențial ca evaluare ex post și în ce măsură el este suficient și în ce măsură nu ar trebui să existe și o abordare proactivă ex ante ca o um, Um, condiție, uh, ca o precondiție pentru um, această economie digitală, pentru că principiile economiei sociale de piață trebuie să fie valabile și uh, online. Deci, um, în acest sens, nu trebuie să spunem că facem puțin, uh, chiar dacă știm că la Consiliu s-a ajuns la opoziție Acum, lista neagră, practicile interzise. Ehm, chiar dacă trebuie să precizăm exact despre ce este vorba, din punctul de vedere al raportorului din umbră, această prevedere merge în direcția cea bună. Este corect să continuăm la acest punct. O sprijinim pe doamna raportor. Uh, nu numai în ceea ce privește sistemele și sistemele de operare și includerea lor în domeniul de aplicare, ci și în ceea ce privește uh, mecanismele de soluționare, cum le gândim astfel încât uh, consumatorii, utilizatorii, dar și platformele uh, să le poată uh, utiliza cu ușurință. Noi, ca PP, am făcut trei uh, propuneri la acest punct. Practic, acum trebuie să ajungem numai la un acord. Acum pățesc ca noastră, doamnă Gephardt. Deci trebuie să ajungem la un uh, acord cu celelalte grupuri. Uh, sunt convins uh, precum domnul Juvan, că vom reuși să ajungem la un acord cu doamna Șaldemoze. Un lucru este clar. Uh, dacă ace acest Parlament nu va reuși să rezolve toate elementele, cu siguranță vor urma alte dezbateri. Suntem conștienți că poate nu vom putea face totul, vom face însă tot ce putem pentru a face progrese împreună cu raportorul și raportorul din umbră. Mulțumesc în numele ECR, Dan Dalton. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc lui Cristel pentru munca depusă ca raportor N-are treabă ușoară, mai ales cu uh, dinamica grupului uh, pe care din politețe nu a, grupurilor pe care din politețe nu ați menționat însă eu nu o să fiu la fel de politicos. Trebuie să fiu sincer. Din partea raportorului din umbră PP, avem unele dintre soluțiile cele mai restrictive și nerealiste pe care le-am văzut vreodată. Eu, în grupul meu, în acest caz, sprijină poziția doamnei Șaldemosa, dar nu pot să sprijin poziția PPE, o poziție în care, de care, în mod natural, ar trebui să fim apropiați. Însă, în acest caz, este um, restricționată, nerealistă, ceea ce va complica lucrurile pentru atingerea unui acord sprijin poziția raportoarei. Cred că mergeți în, în direcția cea bună. De la bun început eu am crezut că Comisia a venit cu o propunere bună, echilibrată, care aborda problema, dar uh, nu într-un mod uh, foarte invaziv, uh, lăsând loc pentru mai târziu de reevaluarea situației. Însă din, partea, din cauza numerelor uh, la, raportorilor, uh, la reuniunile raportorilor, raportorilor din umbră, mergem într-o direcție care nu ne place. Unele lucruri nu ne plac. Uh, impunem obligații unor platforme care nu există pentru magazine uh, reale. Um, nu înțeleg de ce online impune mai multe restricții decât offline. Uh, în unele locuri ne dăm seama că reglementarea intermediarilor online nu este ușoară, piața evoluează foarte repede și nu știm ce se va întâmpla în viitor. Asta este cel mai vizibil la observatorul platformelor. Însă, um, unii -au, au găsit deja ce va face acest observator și consideră că ar trebui să reglementăm, chiar dacă nu știm exact ce reglementăm. Unul dintre elementele cheie din această propunere este propunerea de extindere a, la uh, sistemele de operare. Nu înțeleg cum s-a ajuns aici. Există o singură platformă care are uh, un sistem de operare. Știm cu toții care e. O, un sistem de operare nu este o platformă, nu poate fi inclus, uh, inclusă în. Un sistem de operare nu poate fi inclus în acesta uh, cu privire la platforme și nu putem include toate sistemele opera- de operare numai pentru că vrem să impunem pe unul acela despre care știți, um, de care vorbesc. Uh, Apoi, uh, clauza evitare um, um, Cred că ea este cea potrivită pentru a viza tocmai această platformă la care uh, ne gândim toți și care uh, este îngrijorătoare. Apoi, în ceea ce privește parametrii de clasificare, cred că trebuie să fim foarte atenți aici. Nu putem forța platformele să publice toți uh, parametrii um, care uh, creează algoritmii um, lor de căutare. Este proprietatea intelectuală, este ceea ce face modelul lor de afaceri. Dacă îi forțăm să facem asta, um, ce se va întâmpla? Întâi, distrugem toate platformele mici, pentru că în momentul în care publică parametrii, sunt copiați de marile platforme și în al doilea rând, uh, vor exista întreprinderi care vor, vor avea de beneficia de pe urma sistemului. Se va ști care sunt algoritmii, deci cei care vor putea, marile companii, se vor adapta. Deci cred că trebuie să protejăm asta. Și trebuie să avem un echilibru. Înțeleg că trebuie să cedăm puțin, dar trebuie să protejăm algoritmii, pentru că este vorba de platforma intelectuală a platformei. Pe asta își construiesc ei afacerea și nu va funcționa fără. De asemenea, mă îngrijorează că în anumite domenii ne îndreptăm uh, de reglementarea platforme către business și trecem către reglementare business către consumator. Cred că trebuie să fim prudenți aici. Și în ceea ce privește definițiile, avem de-a face cu foarte multe scenarii pe, în lumea platformelor online. Există foarte multe astfel de platforme. Uh, Tocmai de aceea, în rezoluția Parlamentului pe acest subiect, în urmă cu câțiva ani, am recunoscut faptul că platformele nu trebuie reglementate mm, printr-o reglementare sau o soluție unică. Situația nu s-a uh, schimbat, mi se pare mie. Am senzația că mm, urmăm o viziune că platformele sunt mari și rele și întreprinderile care folosesc platformele sunt mici și rele și nu în în multe cazuri e exact invers. Mari uh, actori offline folosesc uh, platforme și uneori platformele nu au atâta putere. Deci uh, lucrurile nu sunt atât de uh, clar diferențiate. Compromisurile actuale au inclus și o propunere de listă neagră cu practici, cu obligație de a urma um, corectitudinea, echitatea ca um, principiu general. Uh, am adoptat uh, prevederi privind uh, practicile loiale, în principiu în ceea ce privește lanțul alimentar, însă aici nu a propus o intervenție. Raportoarea a considerat să se um, adauge elemente necesare la articole existente. Iată, raportarea uh, este, merge pe direcția bună, dar părem să, totuși să mergem pe direcția reglementării nu mi se pare întotdeauna cel mai bine. În ceea ce privește compromisurile, cred că uh, transformăm frumosul vis al pieții unice digitale într-un uh, uh coșmar. Va trebui însă, din păcate, să... problema este că trebuie să ducem la bun sfârșit uh, piața unică digitală în acest uh, mandat, însă Ehm, cred că intenția noastră trebuie să fie să promovăm afacerile, nu să uh, mai tăiem din afaceri unor anumite platforme. Raportarea nu cred că ehm, va fi de altă părere față de mine la multe puncte. Uh, cifrele însă sunt grăitoare. Vă mulțumesc pentru abordare, noi, vom, noi suntem în continuare deschiși, dar dacă merge pe, mergem pe calea dorită de unii colegi, nu vom putea să vă urmăm. Mulțumesc chiar în numele ALDE, doamna Șaranțova. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu raportoare și echipei sale pentru încercările ei de a ajunge la compromisuri. Cred că ne-a ascultat um, îngrijorările și opiniile și a preluat anumite măsuri um, practice pentru ca legea să funcționeze. Acestea fiind spuse, cred că pachetul general um, nu putem să-l susținem. Nu putem susține multe dintre compromisurile propuse. Comentariile auzite la ultima reuniune sunt în continuare valabile. Anumite grupuri am senzația că încearcă să folosească um, acest dosar ca armă împotriva unor mari actori pe piață, fără să țină uh, cont de faptul că uh, micile platforme europene, micile startup-uri europene vor uh, avea de pierdut uh, vor fi, mm, în mod colateral. Se sprijină poziții pe care nu le-au nu le anumite grupuri nu le-au sprijinit niciodată în trecut. Și uh, anumite grupuri chiar răs, uh, resping uh, amendamente depuse de propriile amendamente. Era vorba inițial uh, de a crea o um, de a crea piață online um, um, pozitivă și am sprijinit ideea prin inițială. Însă, dacă compromisurile sunt adoptate ca atare, în loc de transparență, această legislație poate fi um, înțeleasă ca o încercare um, neinspirată de a reglementa pe bază de emoții și nu pe logică. Includea sistemelor de operare și Dan a vorbit deja uh, despre asta și îi partajăm îngrijorările. Dacă citiți articolul 6 și textul împreună cu uh, textul referitor la sistemele de operare împreună, um, ce se poate întâmpla este să se interzică um, mediile închise pe um, smartphone-uri. Practic, aproape totul ar trebui să fie uh, Um, deblocat. A forța companiile să elimine garanții pentru consumatori este nu este deloc înțelept. Nu îmi dau seama cum am ajuns la această poziție la IMCO. Dacă îmi poate cineva arăta un eșec al pieței dincolo de ceea ce a fost deja uh, abordat de Digi Concurență, eu voi fi prima care să trimit o scrisoare către Digi Concurență uh, și uh, să văd împreună cu raportoarea cum putem uh, găsi o soluție, dar să nu adoptăm o, un act normativ care să ducă la uh, consecințe nedorite atât pentru companii europene cât și pentru uh, companii internaționale. În ceea ce privește includerea unei liste negre, nu putem susține asta. După cum am spus data trecută, comparațiile între platformele online și sectorul alimentar uh, sunt uh, o prostie. Este un atac la libertatea întreprinderilor, platformelor și comercianților fără niciun motiv. Nu am găsit niciun fel de probă pentru uh, nevoia unei astfel de liste. Uh, mă încurajează list, uh, eforturile de a limita uh, lista, însă uh, mecanismul de modificare a anexei uh, lasă loc de multe plângeri și pro procese în instanță. Apoi, în ceea ce privește uh, parametrii de clasificare, uh, obligația de a, de a publica asta va face lucrurile, uh, va înrăutăți lucrurile atât pentru întreprinderi cât și pentru consumatori. Iar implementarea ar fi un coșmar. Apoi, clasificarea are de a face cu a face o alegere. Când intru pe uh, Chiar dacă accesez site-uri pentru copii, eu nu vreau ca acestea să fie tratate la fel cu site-urile pentru adulți uh, într-un ranking. Nu toate site-urile trebuie să fie la fel. Asta este toată ideea clasificării și uh, filtrării de conținut. Eu aș uh, dori să-i rog pe colegi să se mai gândească înainte să mergem pe calea aceasta. Poate că credeți că ajutăm niște mici companii să ajungă în vârf, dar s-ar putea chiar să uh, să le îngropăm. Doamnă președinte, obiectivul legislației europene trebuie să fie să uh, stabilească principiile pieței și să intervină numai atunci când este strict necesar. Este vorba de asemenea de a crea legislație care să poată fi și aplicată de către companii. Este vorba de a rezolva probleme, nu de a crea noi probleme. Aș sunt convinsă că vom putea continua uh, munca împreună cu doamna raportor. Textul adoptat ieri la jurii mi se pare unul bun și aș dori să subliniez că trebuie să facem progrese și nu să facem un pas înainte și doi înapoi, așa cum se întâmplă acum. Thank you. And then for the Greens, you have uh, Julia Reda, please. Yes. Mulțumesc. Julia Reda de la Verzi. Mulțumesc! Aș vrea să-i mulțumesc raportoarei pentru eforturile foarte mari pe care le depuse pentru a ă, găsi compromisuri care să rezolve quadratura cercului. Verzii se regăsesc între cele două tabere, o poziție foarte confortabilă pentru noi, pentru că avem senzația că multe dintre sugestiile noastre au fost luate în considerare. Aș vrea să-i mulțumesc, doamnei raportor, pentru asta. Câteva elemente rămase nerezolvate și comentarii asupra acestui punct. Înțeleg frustrarea domnului Dalton că la, la anumite puncte chiar am încercat să venim în întâmpinarea PP-ului. În ceea ce privește sistemele de operare, cred că pur și simplu nu este posibil să ne prefacem că sistemele de operare sunt același lucru cu platformele și să le punem peste tot în text la același nivel. Pentru că sistemele de operare există și pe uh, dispozitive offline, pot fi complet deconectate de platforme și noi trebuie să știm foarte bine despre ce vorbim. Cred că doamna raportor a făcut o propunere foarte bună de cum se poate soluționa problema și noi am fi dispuși să sprijinim asta dacă PP-ul este mulțumit, dar dacă nu, suntem uh, mulțumiți să rămânem la clauza de revizuire și să uh, ne luăm mai mult timp pentru a analiza care este exact problema. Suntem deschiși la ambele astfel de soluții. De asemenea, în ceea ce privește prevederile privind uh, echitatea, ne-a bucurat uh, proiectul de raport al raportoarei și noi am uh, dorit ca mm, aceste prevederi să fie introduse în uh, conținutul uh, a documentului. Nu suntem convinși că în momentul de față o listă neagră este binevenită. Este cam vreme în uh, proces și în ceea ce privește punctele specifice ale listei negre, există cel puțin unul asupra căruia suntem foarte sceptici, și anume uh, secretul comercial, uh, secretul de afaceri. Uh, pentru noi nu este acceptabil. Putem lucra la asta, dar cred că trebuie să recunoaștem că există ezitări de la multe grupuri pe acest subiect al listei negre și dacă dorim o astfel de listă, trebuie să ne asigurăm că ce e prevăzut referitor la această listă este necontroversat, dar cred că mai trebuie să lucrăm puțin la asta. Încă un punct foarte important pentru noi, considerăm că, mi se pare că situația este puțin diferită față de noile subiecte apărute. Există o situație în care Comisia a făcut o evaluare de impact și a, a constatat că există o problemă și anume utilizarea abuzivă a notificărilor către platforme o, um, sau a, a plângerile, a plângerilor. O companie, de exemplu, încearcă să blocheze o altă companie sau uh, trimite raportări uh, false. Comisia a făcut evaluare de impact și a dat seama că este o problemă și nu înțeleg uh, cum se face că nu a ajuns să fie menționată în mod specific în propunere. Noi am propus câteva prevederi de transparență privind aceste raportări, astfel încât în, între, întreprinderile să înțeleagă de deci ce au fost blocate sau eliminate de pe platformă, mai ales dacă a fost în urma unor raportări, aceste întreprinderi să poată vedea raportările și să înțeleagă uh, de mm, care a fost uh, sursa problemei. Bineînțeles, nu toată lumea va fi 100% mulțumită la final. Noi considerăm că doamna raportor face o treabă excelentă pentru a încerca să aibă uh, susținerea cât mai multor uh, grupuri pentru aceste compromisuri. Mulțumesc! Mulțumesc și doamna Gephardt acum. Mulțumesc! Aș vrea să-i răspund domnului Schwab. Eu am măcar scuza că germana nu e limba mea maternă când nu-mi vine un cuvânt. Uh, însă dumneavoastră, la dumneavoastră nu e așa. Lăsând gluma mai departe, mai la o parte, mă scuzați. Uh, Uh, aș dori să-i mulțumesc și eu raportoare. Eu sunt și la Comisia Jurii, iar ieri la Jurii am uh, votat uh, acest punct și um, aș vrea să menționez cinci puncte la votul de ieri care mi se par importante și pe care cred că ar trebui să continuăm să le urmărim. Întâi, s-a menționat de mai multe ori, lista neagră. Ea a fost adoptată de Comisia Jurii cu justificarea că noi am spus că Uh, cerințele de transparență nu sunt suficiente. Condițiile, termenii și condițiile de multe ori sunt uh, texte foarte lungi. Textul acela mic, uh, pe, îți trebuie o lupă de cele mai multe ori să um, le citești și sunt atât de complicate și cu un limbaj atât de dificil încât până și juriștii cu greu înțeleg despre ce e vorba. Tocmai de aceea avem nevoie de informații clare și inteligibile. Tocmai de aceea avem nevoie de această listă neagră în care să fie uh, incluse uh, clar aceste practici uh, inacceptabile. Uh, chiar și uh, întreprinderile care nu sunt uh, juriști trebuie să înțeleagă care sunt uh, uh termenii și condițiile. Un al doilea punct menționat uh, adoptat ieri la jurii abordarea bazată pe echitate. Pentru ca ea să funcționeze, trebuie respectate anumite condiții de către uh, platforme și anumite elemente trebuie, uh, iar informațiile obligații trebuie, informațiile obligatorii trebuie să fie transmise uh, statelor membre. Astfel se poate aplica acest principiu. În al treilea rând, Uh, clasificarea, rankingul um, ofertelor și aici s-a discutat mult. Știm foarte bine că nu ne putem baza întotdeauna um, pe ideea că uh, pe primul loc este oferta cea mai calitativă. Tocmai de aceea la juri am decis că dacă clasificarea depinde um, și de o deci este bazată și pe o, o plată, um, atunci acest lucru trebuie să fie um, menționat, astfel încât întreprinderea care folosește platforma să știe că există o plată directă sau indirectă pentru a influența acest ranking. Apoi, în ceea ce privește domeniul de aplicare al uh, regulamentului, tranzacții în care se folosesc um, ca plată date uh, personale și, uh, și ele trebuie să fie valabile ca un contract. Nu era valabil acest lucru, în, nu era prevăzut acest lucru în uh, propunerea comisiei. Știm însă că dacă nu se face, va deveni o lacună uh, legislativă și nu ar trebui să permitem asta. Iar al cincelea punct discutat de mai multe ori, a fost, um, iată, unul foarte controversat la jurii, dacă sistemele de operare ar trebui să fie incluse în um, domeniul de aplicare al um, um, regulamentului. Jurii, la jurii s-a spus da, însă asta a fost o solicitare pe care eu o făcusem uh, ca să se discute acest punct Uh, însă, suntem de părere că formularea trebuie să fie uh, îmbunătățită. Nu poate fi vorba de toate sistemele de uh, operare. Are dreptate Cristel Schall de Moze și toți ceilalți care au spus asta, ci trebuie să fie incluse acele sisteme de operare legate direct de uh, platformele online, astfel încât uh, rezultatul să fie unul rezonabil. În principiu, sistemele de operare ar trebui să fie uh, avute în vedere. Acestea sunt uh, punctele. Există mult uh, consens, uh, însă am vrut să vă prezint ce s-a am vrut să vă prezint ce s-a adoptat la jurii, mai ales că doamna Șaranțova tocmai asta a spus mai devreme, că ar trebui să se țină cont de ce s-a decis la jurii. Mulțumesc. Domnul Schwab. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vă minuneze, dar uh, sprijin ce a spus doamna Gephardt. Are dreptate, văd că și Dan Dalton este prezent. Sistemul cu um, problema sistemelor de operare, poate că trebuie să explicăm mai bine lucrurile, dar eu cred că nu putem fi uh, de părere că uh, sistemele de operare nu sunt o platformă. Dacă luăm Android sau iOS, în aceste sisteme sunt incluse elemente care clar au uh, efecte de economie de platformă platformă. Aceste sisteme pe care le numim platforme uh, sunt incluse um, um, în uh, sistemul de operare, iar sistem, uh, um, sistemul de operare vine cu plăți, cu un sistem de plăți. Nu poți, com- și, um, de exemplu, dacă vrei să cumperi o aplicație, nu poți să o faci direct de la producătorul um, aplicației. O cumperi prin uh, platformă. Ehm, de asemenea, s-a, vorbit despre. Ehm, e vorba și de platforme pe care poți să-ți găsești un hotel. Deci, extinderea eh, la toate sistemele de operare cred că ar fi eh, complicată, îmi dau seama, însă, în principiu, să pui sub semnul întrebării că sistemele de operare eh, impun constrângeri similare cu platformele nu mi se pare corect Um, și um, aș vrea, asta este ce aș vrea să-i transmit domnului Dalton. Și încă un element important. Noi vrem să promovăm economia bazată pe platforme. Credem că consumatorii, utilizatorii, um, întreprinderile, lucrătorii au ceva de câștigat. Însă abordarea de tip vestul uh, sălbatic uh, prezentă până în ziua de astăzi nu credem că Uh, le oferă aceleași, aceleași șanse tuturor participanților. Și este totuși uh, ceva de bază ce are de-a face cu economia de piață socială. Suntem conștienți uh, că suntem criticați, că vrem să mergem prea departe, ne dăm seama că întotdeauna există riscul de a reglementa prea mult, astfel de critici sunt legitime, Însă, ce vă rog, dragi colegi, să nici nu um, rămânem, să nici nu fim atât de naivi să credem că economia se va rezolva asta. La nivel offline nu s-a întâmplat așa, domnul Dalton are dreptate și, într-adevăr, pe bună dreptate am reglementat offline anumite lucruri și și online va trebui să reglementăm anumite lucruri. Cel mai frumos ar fi să reglementăm totul deodată, dar cred că în situația actuală pentru o companie de voiaj, de voiaj online e nevoie de alte reglementări decât una din oraș. Uh, când mergeți prin uh, Londra, uh, puteți vedea poate um, câteva sute de agenții de voiaj, online va fi diferit. Vor fi mult mai puține, dar mari Uh, noi ne vom uh, adresa doamnei raportor și vom continua să colaborăm. Suntem convinși că uh, trebuie să facem progrese la acest dosar și să-l încheiem până la finalul mandatului. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Schrenk, în numele Comisiei. Yeah, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Doresc și eu să-i mulțumesc doamnei Șaldemose pentru activitate. Discuția a arătat că nu e ușor să găsim un compromis bun pe, în acest domeniu foarte complicat. Uh, ne gândim și la ideea de a ajunge la un compromis până la sfârșitul lunii noiembrie și e greu de găsit un consens între cele trei instituții. Dar cu toții dorim un fel de regulament pentru platformă, deși avem viziuni disperite apropo de cât de departe poate să meargă. Domnul Schwab spunea că e cam vestul sălbatic, dar nu știu dacă statul voul este cam vestul sălbatic. Noi cu toții știm că există regulamente în statele membre. Sigur, se mai pot îmbunătăți lucrurile și mergem către un vest mai um, liniștit. Sigur că sunt consecințe neintenționate. Noi cu toți încercăm să rezolvăm problemele reale și tot ce am auzit astăzi sunt probleme reale și încercarea este să rezolvăm acele probleme, să nu mergem prea departe, să nu creăm uh, consecințe nedorite în altă parte a ecosistemului. În Europa sunt câteva mii de asemenea platforme în diverse domenii. Există noi, unele noi, altele mai puțin noi, și nu vrem uh, să le îngreunăm apariția în Europa, deci trebuie să găsim niște soluții în acest sens. Sistemul de operare e un exemplu, dacă ar fi să adăugăm lucruri importante care nu intră în logica și arhitectura acestei propuneri, am creat probleme suplimentare, așa cum s-a arătat de mai multe ori astăzi. Sistem de operare e un termen foarte larg. Unele au sisteme de operare foarte clare în minte, cum spunea doamna Reda sunt foarte multe sisteme de operare în toată economia, au diverse forme, diverse aspecte, deci trebuie să fim uh, atenți ce includem în această propunere. Dacă e vorba de aceleași chestiuni, de aceleași reguli, de aceiași actori, deci trebuie să vedem foarte bine dacă se potrivesc cu arhitectura și cu scopul acestui program. Domnul Schwab uh, se gândea la, de, eu știu, cel care creează o aplicație care ar putea să fie constrânt dar uh, în domeniul de aplicare a acestei regulament se află și depozitul de aplicații, App Store, în măsura în care un sistem de operare este o platformă în sensul acestui regulament sau este relevant, deci e cuprinsă în regulamentul nostru. Deci susțin raportoarea ca să găsim o aportare, o abordare precaută și să luăm totul așa cu ceva mai multă detașare. Apoi, dacă ne gândim și la motoarele de căutare, trebuie să vedem dacă toate chestiunile sunt aceleași și dacă și articolul respectiv poate fi aplicat în întregime. Lista neagră a apărut de mai multe ori în discuție. Noi preferăm artic, articolele în sine, ca articolele în sine să rezolve problema. Și am spus de mai multe ori acest lucru. Considerăm că nu propunem transparența uh, așa de dragul transparenței. Fiecare clauză din regulament este o clauză legată de transparență nu poți modifica ceva fără să faci, să trimiți o notificare în prealabil, nu poți să scoți pe cineva din joc fără să-i dai o posibilitate să aibă o cale de atac și așa mai departe. Deci e vorba de practici foarte bine puse la punct trebuie să negociem să vedem dacă au uh, loc în aceste articole. Iar clauza aceasta a corectitudinii generale e iar o problemă pentru că trebuie să nu cumva să creăm o situație de incertitudine juridică, pentru că ideea aceasta, termenul larg de uh, justiție, e greu de înțeles. Mulți clienți nu vor să ajungă în instanță, deci nu cred că dacă mergem pe calea unei acțiuni instanță nu este foarte promițătoare. Arhitectura curentă nu poate fi îmbunătățită din acest punct de vedere. Și s-a menționat ierarhizarea de mai multe ori. Domnul Dalton spunea că nu toți parametrii și nu toate, toți algoritmii trebuie scoși la iveală și nu cred că a fost intenția raportoarei. Toată lumea e de acord că algoritmele nu trebuie dezvăluite pentru toate motivele deja prezentate. Deci trebuie să găsim un echilibru și aici. Domnul Dalton se referea și uh, la, eu știu, eh, er, ierarhizarea transparenței de dragul consumatorilor, cum spunea și doamna Gerhardt, sunt chestiuni care sunt deja cuprinse în legislația privind protecția consumatorilor. Ierarhizarea a fost influențată de plăți și trebuie, lucrul acesta este deja dezvăluit consumatorilor, apare în legislația europeană. Deci chestiuni de genul acesta sunt deja rezolvate în alte instrumente uh, legislative. Nediscriminarea. Aici vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. E corect să spunem că o platformă nu trebuie să facă discriminări între două oferte care apar pe platformă, însă trebuie să fim atenți apropo de mecanismul de ierarhizare, pentru că mecanismul de ierarhizare este o manieră de a ă, face discriminare. Dacă și eu și altcineva căutăm un hotel, avem ă, o istorie de căutare diferită, deci automat se face o diferență și s-ar putea să nu vedem același hotel sau ă, cu același, eu știu, aspirator în cameră nu din cauza platformei, ci din cauza profilului diferit al fiecăruia dintre noi și uneori promovăm discriminarea în alte domenii. Dacă ne gândim, de exemplu, la conținutul violent sau știrile false, vrem ca ele să fie eliminate. Deci dacă stabilim reguli, uh, trebuie să fim atenți să nu aibă consecințe asupra altor domenii și să nu aibă efecte contradictorii asupra altor domenii. Doamna Reda spunea că această clauză de revizuire este extrem de importantă, însă nu știm cât de put- departe putem să mergă. Lucrăm cu observatoarele de puțină vreme și o să vedem, o să revenim asupra acestei uh, chestiuni și o să avem o clauză de revizuire uh, puternică când avem mai multe uh, evidențe, mai multe dovezi. Uh, utilizarea abuzivă a anunțurilor, a notificărilor, uh, transparența și eliminarea de pe platformă și informarea către cel care a fost scos de pe platformă uh, îi permite utilizatorului să evalueze dacă o reclamație privind un produs contrafăcut a avut vreo urmare. Eu știu, cineva să spună Uh, că, se, că vinde produse contrafăcute, toate lucrurile astea pot fi rezolvate într-un fel sau altul, iar arhitectura aceasta poate să asigure uh, asemenea elemente. Și încă un cuvânt de datele ca uh, mijloc de plată uh, s-ar crea, uh, eu știu, uh, o portiță de scăpare. N-am spus că plata în bani este singura modalitate de plată. Dacă intrăm într-un fel de App Store și folosim aplicațiile uh, gratuite, nu se plătește decât cu, poate cu datele personale. Însă ele intră în domeniul nostru de aplicare. Avem un contract cu App Store-ul respectiv și nu știm dacă, indiferent dacă plata s-a făcut cu bani sau cu date personale, mulțumesc. Mulțumesc, doamna raportor, doamna Șaldemoze are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Mulțumesc, stimați colegi, pentru comentariile foarte bune. Sunt încă optimistă. Eu cred că e posibil să ajungem la un compromis bun cu susținerea largă a grupurilor. Nu vom mai spune altceva astăzi. Vă mulțumesc pentru comentarii și abia aștept negocierile în săptămânile următoare. Mulțumesc! Mulțumesc și succes! ar trebui să votăm pe 6 decembrie. În felul acesta putem uh, încheia sesiunea de dimineață și ne vedem la ora 14.30 în această după-amiază. Poftă bună!